Your colleagues. Stimați colegi, putem să demarăm uh, reuniunea noastră din această după masă. Aș, uh, aș dori să urez bun venit lui Elke König. După cum știți, uh, președintă a uh, SRB, ne-a vizitat ultima dată în 20 martie. Astăzi eh, prezintă raportul anual al acestui Consiliu unic pentru rezoluție. Am, s-a trecut prin prima perioadă de criză și uh, ne bucură faptul că în ultimele luni, cu toate dificultățile prin care toate dificultățile au fost depășite, există însă evoluții importante, uh, în special în ultima lună, la Banca Europeană și la Consiliul European, după cum știți, a ajuns la un acord în legătură cu o măsură de protecție pentru SM Uh, nu este un lucru nou, însă există o serie de caracteristici noi de implementare, inclusiv uh, problemele de guvernanță care ar face o diferență între măsură de protecție și un program de guvernanță. Astăzi am lansat uh, trialogul în legătură cu revizuirea regulamentelor pentru PRD și Uh, mecanismul unic de uh, re- rezoluție. Deci uh, există puncte foarte importante de discutat. El că vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă întreb dacă sunt ultimul obstacol între dumneavoastră și vacanța de vară. Înțeleg că nu am înțeles că aveți chiar și o, călătorie în Statele Unite. Uh, îmi face o mare plăcere, ca de obicei, să mă aflu alături de dumneavoastră. Vă voi sta la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri ulterior. Îmi face plăcere să vă prezint raportul nostru anual de activitate pentru 2017. 2017 pare să fie deja îndepărtat în trecut, uh, așadar aș dori să examinăm puțin subiectele actuale și câteva din subiectele strategice, după cum uh, ați menționat foarte clar. Vă uh, dau și comentariile mele în legătură cu pachetul pentru reducere, reducerea riscului. Însă, fără întârzieri suplimentare, dați-mi voie să Uh, vă spun că în 6 iunie am avut primul caz de rezoluție în cazul Banco Popular din Spania, care a fost un eveniment cheie la epoca respectivă, a dovedit că uh, Consiliul Unic de Rezoluție este uh, capabil să aplice eficient regulile existente și să asigure o rezoluție ordonată cu impact minim asupra economiei reale, asupra sistemului financiar și finanțelor publice ale statului membru respectiv și uh, în împrejurim. În același timp, și voi reveni la cazul Banco Popular și în 2018, însă, Cred că acest lucru dovedește că rezoluția poate să asigure stabilitatea financiară și asigurată în acest caz. În același timp, în 2017 am uh, înregistrat progrese substanțiale în uh, activitățile de planificare și am avansat din nou în mandatul nostru de a ne asigura că uh, băncile sunt într-adevăr uh, solvabile. Am uh, publicat și uh, politica în legătură cu MREL, uh, care dă indicații clare uh, în legătură cu direcția în care ne îndreptăm, în care ne vom îndrepta în următorii ani. Mai mult avem uh, politici și orientări interne am stabilit uh, obiective MREL uh, la nivel consolidat pentru cele mai importante grupuri bancare, ceea ce înseamnă în jur de 80% din activele bancare din Uniunea Bancară. Am uh, dat obiective informative tuturor celorlalte bănci și pot să vă asigur că acest lucru a fost înțeles foarte bine de către industrie și nu avem niciun motiv să așteptăm uh, un obiectiv obligatoriu dacă vedem direcția și piețele sunt favorabile. Am uh, continuat uh, opera- operaționalizarea fondului unic de rezoluție. Până în 30, de iuni, 30 iunie, autoritățile naționale de rezoluție au transferat contribuții ex ante de 7,5 miliarde Uh, fondului, uh, ceea ce uh, l-a făcut să ajungă la o sumă de în jur de 25 de miliarde și trebuie să subliniem că am surprins ușor industria printr-o creștere a contribuțiilor în anul curent comparativ cu anul trecut, însă acest lucru se datorează unui fapt pozitiv că depunerile au crescut cu în, în jur de 3% anul trecut deci a trebuit să ajustăm uh, contribuțiile anuale și puteți să fiți siguri că obiectivul, financiar, mm, obiectivul final al acestui fond va uh, fi peste uh, cele 55 de miliarde estimate. Așadar, acum avem în jur de 300 de angajați, eh, angajați temporari, care să atingă și eh, avem în vedere să ajungem la obiectivul de uh, ocupare și de personal în acest an. munca noastră, bineînțeles, nu s-a oprit în 2017, însă vreau să revin la cazul Banco Popular. În 13 iunie am anunțat că am uh, primit evaluarea finală. Uh, deci dacă uh, și raportul final arată că Um, banca ar fi suferit mai mult dacă ar fi fost redresată prin procedurile uh, obișnuite. De asemenea, avem și o versiune non-confidențială a raportului de evaluare. Pot să vă informez că am lansat procesul de registrare acest proces de înregistrare va permite foștilor acționari al mai Banco Popular, al căror instrumente au fost afectate de către acțiunile de rezoluție, să-și exprime interesul în exercitarea, exercitarea dreptului de a fi audiați și uh, vrem să lansăm uh, ceva la uh, în august până în septembrie, ca toată lumea să aibă dreptul să se înregistreze. Uh, sperăm că uh, versiunea non-confidențială a raportului va fi gata până atunci și uh, cei căro- a căror eligibilitate va fi fost verificată vor putea să-și depună comentariile în legătură cu actul nostru de pregătire pentru compensare a creditorilor. Această a doua fază se va deschide după încheierea fazei de înregistrare, deci procesul va dura ceva vreme, însă este în interesul bunei administrații și aș dori să revin la munca noastră obișnuie, obișnui, obișnuită. Pentru 2018 am uh, lucrat uh, către încheierea planurilor de rezoluție pentru toate băncile de sub mandatul nostru și am uh, stabilit obiective MREL pentru acestea. Acestea vor continua până în 2020 Însă, mai mult, lucrăm pe politici și un exemplu de polit de strategie pe care am publicat-o în iunie este legată de funcțiile critice. Poate vă întrebați despre ce este vorba, însă a fost discutată, dezvoltată, rafinată până din 2016 și am uh, tras multe învățăminte din uh, ciclurile de planificare a rezoluțiilor. Este un component esențial pentru a hotărâ dacă o bancă uh, în faliment trebuie să fie supusă rezoluției sau în, o procedură de insolvență. Avem 100 uh, de funcții critice, uh, în jur de 100 de bănci minore care nu dețin funcții critice. A trebuit să facem uh, o muncă de armonizare și sperăm să acordăm transparență băncilor și, și predictibilitate în identificarea funcțiilor critice. Mai mult, uh, progresăm uh, în ceea ce privește uh, orientările interne, în ceea ce privește recapitalizarea internă, separarea activelor, așadar multă muncă la nivel intern care va ajunge la sfârșitul toamnei într-un emerald 2 continu, dialogul continuă cu industria și uh, spre o soluție adaptată industriei. Cea mai importantă parte pentru mine o reprezintă că în ciuda planurilor de rezoluție în, evolu- în evoluție, nicio bancă cu gestiune responsabilă nu trebuie să aștepte ca noi să le trimitem instrucțiuni concrete. Băncile știu ce trebuie să facă, am comunicat foarte clar așteptările noastre și uh, programul de lucru pentru 2018 adaptat instituțiilor individuale și vom continua, bineînțeles, să facem acest uh, follow-up pentru că, pentru că băncile trebuie să se asigure că sunt uh, redresabile. Așadar, în direcția în care mergem, Mm, credem că direcția este bună, mergem în același sens și cu Emrel. Știu că discursul meu este foarte uh, lung, însă pachetul de reducere a riscului mi este foarte apropiat. Cred că acum am intrat într-o fază decisivă, atât alături de Parlamentul European, uh, și Consiliul și-au adoptat uh, poziții, deci sper că vom înainta rapid și vom ajunge la un acord bun cu cât mai uh, rapid, cu atât mai bine, pentru a avea claritate pentru uh, participanții pe piață, pentru că trebuie să fim conștienți că este vorba aici de o directivă, deci anumite aspecte vor trebui să fie transpuse și vor, va trece ceva timp înainte să intre în aplicare. Vreau să comentez asupra câteva dintre dispoziții. Una dintre, unul dintre domeniile pe care le-am apreciat în eforturile Parlamentului este simplitatea. Întotdeauna putem să încercăm să evoluăm, să facem lucrurile mai complexe, însă Eh, doar juriștii vor fi cei satisfăcuți, pentru că și până la urmă simplitatea este necesară și este necesară și dintr-un alt motiv. Simplitatea asigură transparența și predictibilitatea <clears throat> pentru instituțiile de credit, pentru investitori și pentru publicul larg. În al doilea rând, considerăm că eh, cantitatea de MREL trebuie să fie legată de strategia de rezoluție a fiecarei instituții. Este instrumentul necesar pentru a face ca o bancă să fie uh, redresabilă pe lângă impedimentele externe. Deci asta înseamnă că noi susținem un strat substanțial de MREL subordonat. Măsura în care acest, aceste MRL subordonate trebuie să îmbunătățească rezolvabilitatea, uh, crește gradul de certitudine pentru acțiunile de rezoluție și asigură transparența clară și că investitorii nu pot să spună ulterior că nu știau ce instrument achiziționează. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Nu spun că doar uh, instrumentele subordonate pot să fie utilizate în cazul fie, fiecare instrument de credit uh, vine cu propriul său risc. Însă, în acest sens, din păcate, textul Consiliului este mai apro- aproape de preferința noastră decât în ultimul uh, nivel de MREL consolidat. După aceea discutăm de cantitate versus calitate și aici uh, un, uh, este un aspect care este aproape de interesele Parlamentului, un aspect fără dubiu este că trebuie să se monitorizeze că stabilirea MREL face parte dintr-o strategie de rezoluție de grup și prin urmare că trebuie să avem în vedere să nu contrazicem, să nu introducem măsuri care creează uh, bariere suplimentare. Există și uh, instituțiile care sunt aproape de eșec, însă nu am folos, nu am uh, propune uh, termenul de doar 10 zile. Acest lucru pare mm, inutil sau chiar contraproductiv. Mă opresc aici. Sunt bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru comentarii uh, la trialog uh, de fiecare dată când uh, este necesar. Alte subiecte am impresia că, din păcate, Edis nu a înregistrat progrese majore în ultimii ani. Însă noi considerăm că Edis ca Uh, un al treilea pilon al Uniunii Bancare trebuie să se consolideze și contăm pe dumneavoastră și pe președinția austriacă că acest uh, dosar va cunoaște și el progrese. De asemenea, uh, Consiliul European recent a arătat că pare să fie un consens, să existe un consens politic în legătură cu necesitatea unui, uh, unei măsuri de protecție pentru SRF. Este un, o măsură de protecție pentru uh, autoritatea de rezoluție și este important ca în uh, caz de necesitate aceasta, această măsură să poată să fie utilizată fără întârziere. Este, bineînțeles, o măsură de ultim resort, însă este la fel de important să știm că nu se poate decide o rezoluție dacă nu există o claritate în legătură cu mijloacele financiare disponibile. În ultimul rând, finanțarea în, în cazul rezoluției este o problemă deschisă pentru că finanțarea unei rezoluții nu se face prin uh, măsurile de protecție la fondul unic de rezoluție. Acestea nu vor fi suficiente în cazul eșecului unei bănci majore. Deci trebuie să continuăm să explorăm ori opțiuni alternative, în special în cooperare cu băncile centrale naționale și cu Banca Centrală Europeană și nu în ultimul rând, v-aș reaminti ce am spus anterior, că procedurile de insolvență privesc legislația națională și există o serie de motive pentru care nu trebuie să uităm despre atingerea la o, ajungerea la o soluție europeană, cel puțin pe piața bancară. Închei acum și îmi cer scuze în momentul actual avem multe planuri și inițiative pentru a consolida zona euro și sper să închei pe o notă pozitivă spunând că suntem pregătiți, soarele, soarele strălucește, condițiile sunt bune și orice putem face pentru a susține acest proces o vom face. Îmi cer scuze că am intervenit un timp atât de îndelungat. Vă mulțumesc, ați avut foarte multe subiecte de menționat, deci se justifică că ați eh, vorbit mai mult timp. Aveți dreptul să fiți ascultată în legătură cu aceste proceduri. For the public, so we appreciate that you sunt lucruri importante pentru public, bineînțeles. Toată lumea dorește astfel de informații. Acum este momentul să trecem la sesiunea de întrebări. Domnul Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă Căniș. Noi reprezentăm aici instituții europene și nu doar uh, statele membre. Însă toți cei care au această perspectivă europeană, cred că au urmărit cu mare interes uh, discuțiile franco-germane din uh, iunie. În, foaia de, în așa numita foaie de parcurs franco-germană se regăsesc diferite elemente ale Uniunii Bancare, printre altele și chestiunea creditelor neperformante. Este un lucru interesant pentru că aceste două state importante în legătură cu subiectul subordonarea MREL nu avuseseră o poziție unitară. Acum, în foaia de parcurs uh, adoptată în legătură cu MREL și creditele neperformate, se spune că susține poziția Comisiei Europene în ceea ce privește noile credite neperformante, pentru cele existente ar trebui să fie um, o limitare procentuală a numărului acestor credite neperformante în portofoliile băncilor. băncilor. Este, cred că, un semnal pozitiv pentru stabilitatea sectorului bancar din uh, întreaga Uniune Europeană și din zona euro. Și aș dori să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această poziție franco-germană? Și a doua întrebare. La sfârșitul intervenției dumneavoastră ați avut câteva afirmații foarte interesante pe care aș dori să le aprofundez acum puțin. Am înțeles că există obiectivul politic ca până la sfârșitul acestui an să fie publicată o listă de criterii uh, privind uh, mecanismul de protecție pentru fondul unic de rezoluție. Acest mecanism de protecție, backstop, backstop-ul, ar urma să înlocuiască uh, recapitalizarea sau fondurile pentru recapitalizarea internă din mecanismul unic de rezoluție. Și cred că dacă introducem un asemenea mecanism de, de protecție, ar trebui să păstrăm aceleași condiții și aș dori să vă întreb care sunt condițiile importante pentru dumneavoastră pentru ca acest uh, fond, mecanism de, de, de protecție să funcționeze și să capete o acceptanță mai mare. Mulțumesc! 2.5 5% uh, era în documentul franco-german, dar nu în documentul Consiliului. Vă rog! Sorry, uh, Aș dori să mă refer la acel document franco-german. L-am citit cu atenție pentru că, în mod clar, trebuie să mergem mai departe. Acel document cuprinde foarte multe lucruri care merg în direcția potrivită. În ceea ce privește reducerea creditelor neperformante, cred că toată lumea este de acord că trebuie să progresăm și dacă mi amintesc corect, documentul uh, precizează acest lucru. Sunt uh, de obicei uh, precaută. Ați zis uh, o cifră 5,4, 5,5, care înseamnă tot 5. Oricum, ținta generală de a reduce uh, creditele neperformante în uh, bilanțuri uh, este de necontestat și apreciez eforturile pe care le fac Comisia și Parlamentul. Așa cum spuneam, de obicei sunt precaută. Nu știu dacă alegerea unei cifre este abordarea corectă. Ați spus că vreți opinia mea, de aceea am spus că atunci când vine vorba de cifre sunt cam precaută. Referitor la acel backstop, sunt perfect de acord că la ESM aveam un uh, toolbox uh, care vorbea despre niște condiționalități stricte. Acum, dacă traducem aceste condiționalități în condiționalități pentru backstop, uh, este destul de mm, uh, dificil pentru că acest backstop uh, este un instrument de care dispune o autoritate de rezoluție. Nu este un program care este dat unei țări sau ceva de genul acesta. Din câte înțeleg eu, acest backstop, de exemplu, cine îți dă o linie de credit vrea să aibă garanția că dai creditul înapoi, că poți să-l rambursezi, dar nu este o situație în care există un al doilea nivel de condiționalitate în schema de rezoluție. Eu am o gândire destul de simplistă. Noi, ca autoritate de rezoluție, vom folosi doar fondul nostru, asta este prima etapă, atunci când avem credința clară că aceasta este o soluție viabilă pentru o problemă cu care ne confruntăm. Așadar, fondul ca extindere a mijloacelor noastre trebuie să respecte aceeași condiționalitate. Și uh, mi-e greu uh, să îmi imaginez că vom intra într-o a doua fază um, a unei uh, decizii de rezoluție. În opinia mea, lucrurile sunt simple. Este o linie de credit uh, de tip standby și sunt de acord că, ca orice bancă, vreți să știți dacă vă luați banii înapoi. Orice bancă vrea să-și obțină banii înapoi, dar nu mai mult, pentru că dacă facem mai mult, practic creăm o a doua uh, autoritate de rezoluție și îmi cer scuze că sunt atât de francă și directă. Mulțumesc, spune președintele. Pervanș Perez. Mulțumesc pentru aceste cuvinte foarte clare legate de modul în care trecem de la o linie de credit la alta. În condiționalitate este un lucru pe care nu l-ați menționat. Colegul meu a vorbit doar despre condiționalitatea economică, dar există și condiționalitatea în ceea ce privește guvernanța. Și poate că asta nu ține de competența dumneavoastră, dar se va pune întrebarea uh, cum se articulează toate acestea cu mecanismul european de stabilitate când vorbim despre modalitățile de guvernanță? Pentru că acestea nu sunt uh, atât de simple ca în cazul dumneavoastră. Mă bucur că nu prea aveți încredere în uh, cifre. Uh, era vorbeați despre niște cifre, ați fost foarte precisă, dar acum serios vorbind, vreau să vă pun o întrebare care ne preocupă pe noi toți în Parlamentul European. Care sunt uh, lecțiile pe care trebuie să le tragem în urma a ceea ce s-a întâmplat în Letonia și mai ales cu acuzațiile de corupție care planează în jurul persoanei fostului guvernator al Băncii Centrale care a fost dimis din funcție de autoritățile letone. Înțeleg că Banca Centrală Europeană a sesizat uh, curtea în fața unei uh, proceduri, dar pe de altă parte mi se pare că aceasta evidențiază o lacună în uh, legislație. Dacă cineva este identificat uh, ca fiind uh, corupt, Uh, mi se pare ciudat că în numele independenței băncii centrale nu se poate face nimic, inclusiv la nivel european, pentru că vorbim aici uh, și despre reputația băncii centrale europene, de îndată ce un Consiliu de Guvernatori poate să fie acuzat sau urmărit penal pentru corupție. Cum uh, vă imaginați că uh, trebuie să progreseze legiuitorii, poate și în calitatea dumneavoastră de cetățean. Ce trebuie făcut în această privință? Și apoi, uh, aș vrea să vă pun o întrebare directă în ceea ce privește instrumentele de care dispunem pentru combaterea spălării banilor și trebuie să tragem încă o dată lecțiile în urma ce s-a întâmplat în Letonia. Am introdus uh, dispoziții în uh, BERD, dar care sunt celelalte direcții pe care trebuie să le întreprindem, pentru că, evident, aceasta are un impact asupra condițiilor de rezoluție a băncilor. Am văzut în cazul Letoniei. O acuzație de spălare de bani poate să ducă la un risc de rezoluție. Thank you for the... Vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea mai întâi să mă refer la uh, acel backstop. Sunt uh, conștientă de structura de guvernanță a ESM, mecanismul de stabilitate, și într-o oarecare măsură uh, vorbim uh, despre necesitatea ca acesta să fie folosit ca mecanism de protecție pentru uh, SRB. Sper că nu se va întâmpla acest lucru, dar în caz că se va întâmpla și uh, cumva trebuie luată o decizie uh, rapidă nu am să mă amestec în structura de guvernanță ASM. Noi cerem linia de credit și sperăm că ei ne furnizează creditul, dar în mod clar ei uh, trebuie să ia o decizie rapid. Și rapid uh, înseamnă următorul lucru, să zicem că este weekend și de îndată ce se ia o decizie, aceasta trebuie transmisă comisiei și, în acest caz, și Consiliului pentru a obține aprobarea și pentru a pune în mișcare procesul de aprobare. Această decizie nu se poate, poate lua fără a avea asigurări că banii sunt disponibili. Aceasta este o problemă care trebuie soluționată. Dar sper că toată lumea înțelege acest lucru și aștept acum uh, rezultatul activității grupului de lucru instituit de Consiliu pentru a găsi o soluție. A doua parte a întrebării se referă la Letonia. Nu are legătură cu activitatea noastră acest subiect, dar structura de guvernanță și vorbim despre acuzațiile împotriva guvernatorului central al băncii din Letonia. Ce înseamnă asta pentru BCE? E foarte greu să știm cine are dreptate și cine nu, dar trebuie să fie clar un lucru. Și m-ați întrebat în calitate de cetățean individual, individual. Dacă un guvernator uh, nu își poate exercita datoririle în cadrul BCE, atunci trebuie să existe un proces de urmat. Dar uh, guvernele naționale și Banca Centrală Europeană trebuie să se gândească la acest lucru, nu este treaba mea. Apoi vorbeați despre combaterea spălării banilor. Există foarte multe acte legislative mm, europene bune în acest domeniu, dar mai există și un alt argument, și anume cine ar trebui să fie responsabil. Și în acest sens, eu aș prefera o autoritate europeană care să fie responsabilă astfel încât uh, să fie cumva detașată de influențele de orice natură. Trebuie analizat acest aspect. Știu că au fost făcute mai multe propuneri și una dintre idei uh, este legată de cei care cunosc fluxurile în um, Uniunea Europeană, deci băncile centrale naționale ele ar trebui cel puțin implicate, dar nu este punctul meu de vedere profesional, ci personal, președintele. Colegii de la ECR nu sunt. Ramon Tremosa. Guten Abend, Frau Konig. Sie willkommen ein anderes Mal zu diesem Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, doamnă König. Bine ați venit din nou la Parlamentul European. Am câteva întrebări pe care o să le pun în engleză. Prima întrebare se referă la Banco Popular. Yeah au existat poate niște calcule greșite în raportul din iunie 2017. Poate că acesta a fost unul dintre motivele care au dus la rezoluția Banco Popular. Întrebarea mea este de ce Deloitte a fost uh, aleasă pentru a doua oară pentru a face acel uh, raport referitor la No Creditor Worse Off. Apoi, a doua întrebare se referă la finanțarea rezoluției. <clears throat> Este nevoie de mai mult timp pentru a lua o decizie despre procesul de rezoluție și pentru evaluări. Cum credeți că ar putea fi îmbunătățită finanțarea în timpul rezoluției. Și în cele din urmă aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră cu privire la posibilitatea ca BCE să gestioneze asistența uh, de lichitate de urgență pentru băncile aflate sub supraveghere în locul băncilor centrale. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Întotdeauna mă simt uh, foarte jenată pentru că germana dumneavoastră este atât de bună și eu n-aș îndrăzni să vă răspund în spaniolă. Dar am să trec la întrebări. Uh, calculele greșite în uh, raportul de evaluare. Unele părți recunosc aceste calcule greșite, dar am răspuns deja la această întrebare. Um, există procese de achiziții deschise și transparente. Compania Deloitte a fost aleasă pentru evaluare și nu există uh, conflicte între evaluarea 2 și evaluarea 3. Uh, raportul de evaluare 3 va fi făcut uh, public în curând și Deloitte a făcut aceste rapoarte. A doua întrebare se referea la îmbunătățirea finanțării în timpul rezoluției. Este un subiect pe care trebuie să-l abordăm, acest lucru este clar, avem nevoie de instrumente mai bune, astfel încât, uh, într-un caz de rezoluție, să putem fi siguri că după rezoluție avem uh, liniile de finanțare necesare, dar cred că vă refereați la altceva și aș fi foarte precaută. Spuneați că este nevoie de mai mult timp pentru a se face diligențele necesare, dar când vorbim despre cazurile de rezoluție, vorbim despre bănci cu funcții critice, despre bănci în cazul cărora nu putem să mergem într-o direcție în care să spunem închideți activitatea în următoarele 6-8 săptămâni și veniți cu o soluție, cum am citit în diferite rapoarte. Deci finanțarea unei rezoluții este altceva. Mereu am fost uh, în favoarea unui moratoriu, pentru că a, și se pare că acesta este consensul cel puțin uh, timp de două zile pentru a câștiga timp și acesta ar fi instrumentul potrivit. Dacă nu se finalizează vânzarea, dar pentru evaluări cred că nu este modalitatea potrivită. Și am tendința uh, să nu îmi exprim uh, prea clar punctele de vedere. Acum nu știu dacă ar trebui să fie uh, băn Banca Centrală Europeană sau băncile centrale. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale au făcut tot posibilul pentru a avea un cadru și am să mă opresc aici. Mai am un minut. Da. Încă o întrebare. Ce ați fi făcut diferit uh, în cazul Banco Popular dacă ați fi putut să vă întoarceți în timp cu un an? Vreo idee? Da, e o întrebare perfectă de un minut. Pot să iau o pauză de un minut înainte să răspund? Acum, sincer vorbind. Uh, Uitându-ne la soluție, nu aș fi schimbat nimic. Poate că am fi uh, procedat uh, mai rapid, am avut diferiți pași, am fi avut diferiți pași de dezvăluire, dar nu aș fi schimbat nimic. Decizia de a vinde banca în acest moment și de a păstra funcțiile critice și stabilitatea financiară uh, au fost soluția potrivită. Nu aș fi făcut altfel. Prețul ar fi fost tot un euro? De a vinde popular către Santander? E un preț bun? Am să răspund uh, foarte neutru la întrebare. e nevoie de un uh, cumpărător uh, care să fie dispus să plătească prețul și noi am spus că vom lua acel cumpărător dispus să plătească prețul. Mulțumesc, Sven Giegold. Mulțumesc pentru acest uh, schimb amuzant de replici. Vă mulțumesc pentru observațiile clare legate de poziționarea Parlamentului comparativ cu poziția Consiliului în pachetul bancar, când vine vorba despre subordonare și despre acele clauze de tip grandfather. Împărtășim uh, uh punctul dumneavoastră de vedere. Este păcat că Parlamentul acum uh, are un rol mai slăbit când vorbim despre controlarea riscurilor bancare comparativ cu Consiliul indiferent de care va fi rezultatul la trilog, veți avea o mare marjă de manevră. Și de aceea am vrea să știm dacă veți fi fermă și veți cere băncilor mai mari să aibă emreluri și uh, telacuri suficiente, indiferent uh, de rezultatul trilogului. Apoi, am văzut marile probleme uh, cu spălarea banilor în Uniunea Bancară și aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă pentru băncile care în modelul lor de business au riscuri mai mari de infracționalitate financiară și spălare de bani, <clears throat> luați în considerare aceste aspecte în uh, prioritățile dumneavoastră? Luați aceste aspecte în considerare când vine vorba despre pregătirea pentru rezoluție? Și, în cele din urmă, suntem conștienți că există în prezent diferite opțiuni care se discută la Eurogrup și la nivelul BCE privind uh, un cadru de lichiditate pentru rezoluție conform uh, cadrului uh, Bank of England. Ați fost implicat în aceste discuții. Ne puteți spune care sunt principalele opțiuni discutate, care sunt opiniile dumneavoastră legate de acest subiect și în special în ceea ce privește modalitățile puneți la dispoziția unei garanții din fonduri publice pentru asemenea lichiditate. Mulțumesc! Voi începe cu prima întrebare, dacă vom fi fermi. Cred că așa am făcut-o de la început și încă de la început am spus că pentru noi MRL este un instrument important. Avem nevoie de calitate și cantitate. Avem nevoie de MRL-uri solide, cantitativ și uh, cantitativ. Și uh, primele decizii luate au ajutat băncile să meargă mai departe și, uh, de altfel, unele bănci au planificat asta și fără o decizie. Și aș spune că da, bineînțeles, întotdeauna în conformitate cu cadrul legislativ, spălarea banilor, um, cazul ABRV um, ne-a adus în atenție aceste aspecte și anume legate de riscurile băncilor. Dacă o bancă este într-o poziție de lichiditate sau capital dificilă, acesta este un uh, lucru, este o situație complexă. Dar nu trebuie să ignorăm și situația în care băncile au o poziție de capital foarte bună, o profitabilitate foarte bună, dar modelul lor de afaceri este nu neapărat predispus, dar prezintă riscul de a fi pus sub semnul întrebării, uh, cu riscul ca banca să uh, se prăbușească fără uh, prea multe avertismente. Deci este vorba despre a exercita o supraveghere continuă această supraveghere continuă uh, înseamnă o monitorizare permanentă, nu doar atunci când apar anumite probleme. În ceea ce privește cadrul de lichiditate ESM, știu că Banca Centrală Europeană uh, are discuții și demersuri în acest sens, însă din câte știu eu, sau poate că sunt eu în urmă, nu a existat nicio dezbatere oficială până acum uh, cu privire la acest cadru de lichiditate. Sunt foarte multe activități pregătitoare în curs. În ceea ce ne privește pe noi, este clar că dacă vorbim despre finanțare în rezoluție, este valabil ce am spus și mai devreme referitor la backstop. Acesta trebuie să fie furnizat uh, pentru a se încadra într-o decizie de rezoluție și în condițiile aferente. Cum se poate asigura că atunci când uh, se emite o decizie de rezoluție, finanțarea este acordată luni. Eu mereu uh, am uh, făcut gluma, nu o să irosim un weekend încercând să facem rezoluția unei banci dacă nu știm cum se organizează lichiditatea în ziua de luni. Începem dezbaterea, dar este una foarte importantă. Thank you, Miguel Viegas. Mulțumesc, Miguel Viegas. Mulțumesc că o să vorbesc în limba portugheză. Am trei întrebări. În primul rând, doream să uh, revin la cerințele um, pentru, pentru MRL. Aceste cerință minimă pentru fondurile primi, uh, proprii și fondurile uh, eligibile a fost aprins discutate datorită nivelului de discreție de care dispune uh, Comitetul Unic de Rezoluție și, apl- și nivelurile minime impuse. Sunt chestiuni foarte importante. A doua întrebare se referă la structura și la concentrarea în sectorul bancar există pericolul uh, fuziunii între Societe uh, General și Unicredit în Italia, de exemplu. Aveți uh, o părere vis-a-vis -vis de această posibilă fuziune pentru că Astfel, dacă se ajunge la o concentrare prea mare în sectorul bancar, riscăm să creăm instituții bancare care sunt prea mari pentru a putea să uh, permitem să dea faliment. În al uh, treilea rând, cetățenii nu înțeleg de ce banii publici sunt cheltuiți pentru uh, principalele patru uh, companii care oferă servicii de consultanță. Nu pot fi găsite și alte soluții, nu pot fi găsite și alte entități care să ofere asemenea servicii de consultanță. Mulțumesc pentru pentru întrebări. În ceea ce privește MREL, este foarte important să dispunem de prerogativele discreționare uh, necesare pentru a stabili MREL în funcție de strategia de uh, rezoluție pe care o decidem. Dacă este vorba de o recapitalizare internă, atunci trebuie să putem spune foarte clar că ea trebuie să se recapitalizeze până la un nivel care să permită Uh, autorizarea. Tocmai de aceea a venit uh, această idee de a dubla cerințele de capital și este o idee aliniată cu ce se întâmplă și în alte jurisdicții în legătură cu alte strategii, așa, numitul, așa numita strategie de transfer cu vânzarea unor active. Aici ar putea interveni alte considerații și apoi, în ceea ce privește acest fenomen al concentrării în sectorul bancar. Nu pot să vă răspund la zvonuri care circulă. Însă, cred că asistăm mai degrabă la o uh, micire a unor uh, bănci sau la faptul că se renunță la serviciile bancare tradiționale de către anumite bănci. Uh, Cred că autoritățile sunt cele care încurajează concentrarea de pe o piață și atâta vreme cât uh, piețele sunt în, în mișcare, nu cred că trebuie să fim uh, îngrijorați, însă nu trebuie să, să interpretați uh, intervenția mea acum ca o părere vis-a-vis -vis de acest uh, zvon. Apoi, cele patru firmă de consultanță. Am uh, lucrat pentru una dintre aceste firme cu mult timp în urmă și și în momentul respectiv se discuta prins acest subiect. Și dacă este să ne gândim la un caz special de rezoluție Banco Popular sau la orice alt uh, caz, în momentul în care ai nevoie de sprijin, ai nevoie de sprijin din partea multor experți care își desfășoară activitatea din multe, în multe jurisdicții. Ai nevoie de oameni care cunosc situația din țara A, B, C și D. Deci ideea de a alege companii, companii, firme de dimensiuni mai mici nu funcționează, nu este fezabilă la un moment dat. Însă cu toată claritatea vă spun acest lucru, din panelul nostru nu fac parte doar cele patru mari firme de, de consultanță. Există și alte uh, situații în care firme independente în alte state membre pot coopera. Din păcate nu vă pot oferi un răspuns simplu la acest subiect atât de complicat. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea trei întrebări pentru doamna Căniș în ceea ce privește acest backstop pentru rezoluția bancară. Am înțeles și sunt de acord cu dumneavoastră, suma de 60 de miliarde de euro nu va fi suficientă pentru a stăvili o criză cu adevărat endemică. După părerea dumneavoastră, dacă am crea un asemenea fond de rezervă, cum am putea crea un mecanism de rezervă credibil? Cât de mult ar trebui să contribuie Uniunea Europeană la finanțarea unui fond de rezoluție credibil? Și apoi, în ceea ce privește reducerea riscurilor, nu există un plan spe- uh, specific pentru reducerea riscului reprezentat de activele uh, care nu sunt uh, lichidă, ceea ce Uh, s-ar putea să amenințe solvabilitatea unor uh, bănci din Franța și din Germania, de exemplu. Există un studiu care arată cât de mult sunt concentrate asemenea active ilichide în portofoliile băncilor din uh, Franța și din Germania, ceea ce s-ar putea să ducă la probleme. Și dacă ar exista un asemenea fond de rezervă comună ar fi util pentru a evita o asemenea problemă cu caracter sistemic? Și apoi, aș dori să vă întreb cum uh, lucrează instituția dumneavoastră la stabilirea nivelului de MREL pentru diferite bănci? Pentru că există modele de afaceri diferite între bănci, există diferențe și între băncile naționale din diferite state membre. Multe din Uh, băncile care finanțează întreprinderile mici și uh, mijlocii pot să se finanțeze doar prin intermediul uh, depozitelor și mai puțin prin intermediul capitalului accesat de pe piețe. Vă mulțumesc. În ceea ce privește backstop-ul, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Mărimea acestui mecanism uh, de rezervă de 60-70 de miliarde sau dublarea fondurilor noastre proprii este o idee rezonabilă care poate funcționa pentru a acoperi necesitățile de capital. Plecând de la premisa că lucrurile s-au schimbat din 2008 până acum. Băncile dețin mai mult capital, avem MREL, avem acel 8% de recapitalizare internă înainte să ajungem la fond, acest fond de rezervă, deci există niște clauze de salvgardare, niște pași pe care trebuie să-i uh, întreprindem înainte să recurgem la fondul respectiv. Deci pentru a garanta capitalul rămas, sper să fie suficient. Întrebarea care se pune, dacă avem nevoie de acest fond și pentru a acoperi uh, necesitățile de, uh, li- de lichiditate, pentru o instituție de importanță sistemică s-ar putea să avem nevoie de mai multe fonduri. Deci, eu mă referisem la lichiditate, la urgențele legate de lichiditate, pentru care trebuie să găsim o altă soluție împreună cu instituția care este creditorul de ultima instanță, în acest caz. Aceasta ar fi diferența din punctul meu de vedere și nu pot să vă furnizez o cifră concretă din acest punct de vedere. Al doilea subiect la care v-ați referit, pe care l-ați menționat și în uh, reuniunea anterioară, în mod evident, reducerea riscurilor se axează și pe activele care nu sunt uh, lichide. Este un subiect important și pentru autoritățile de supraveghere. Cred că există un exercițiu uh, care se numește TRIM la Banca Centrală Europeană, care examinează modelele interne, al instituțiilor bancare pentru a înțelege dacă acestea țin seama și de această situație. În planificarea rezoluției trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă cu aceste active, dacă uh, existența unor portofolii de acest tip reprezintă sau nu un impediment și cum, trebuie, cum putem să depășim un asemenea obstacol. Este un subiect uh, discutat deja de mai mult timp și este evident că trebuie să-l rezolvăm. Cum stabilim MREL-urile? V-ați menționat la băncile de mici dimensiuni. Aș dori să vă spun că, din punctul de vedere a cifrelor, pentru marea majoritate a băncilor, rezoluția nu, acestora nu ar fi, o, nu ar fi soluția de urmat, ci procedurile uh, normale naționale de uh, insolvabilitate. Tocmai de aceea, procedurile respective de insolvență trebuie să fie consolidată și din acest, mo- din acest motiv nu am avea nevoie de MREL pentru că nu le-am recapitalizat, ci ar trece printr-o procedură de insolvență. Pentru celelalte bănci, la nivel de, am început să stabilim MREL-ul la nivel de grup și în majoritatea cazurilor, am ajuns, dacă ajungem la concluzia că trebuie să uh, treacă printr-o recapitalizare, atunci uh, activele ponderate la risc 25-35%, Um, și cerința de capital propriu în funcție de riscurile respective. Dar recunoaștem și lucrăm acum uh, la o abordare privind strategiile de transfer. Și continuând uh, schimbul de replici cu domnul Tremosa, este întotdeauna puțin uh, riscant dacă îți bazezi strategia de rezoluție pe ideea că vei, că vei găsi un cumpărător pentru Uh, banca pe care doresc să o vin sau pe, pentru activele pe care doresc să le uh, vinzi. Mulțumesc, Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte, doamna doctor König. Raportul dumneavoastră anual pe anul 2017 sună bine ne-ați oferit un caz de bune practici cu, cu rezoluția Băncii Populare. Ați spus că rezoluția s-a desfășurat astfel încât stabilitatea financiară a fost păstrată, ceea ce ne demonstrează cât de bine poate funcționa instituția dumneavoastră. Um, MREL a fost o temă de actualitate în anul 2017, nu și-a pierdut actualitatea nici în, anul, nici în anul 2018, mai ales în contextul MREL durabil. Calitatea mare a acestor active și mecanismele care funcționează. Ne-ați atras atenția asupra faptului că băncile trebuie să garanteze că pot trece prin procesul de, de rezoluție și ajung astfel la întrebarea pe care am pentru dumneavoastră. Plecați de la premisa că va fi dublat uh, fondul de rezoluție, poate se va ajunge la 60, eventual 70 de miliarde de euro pentru acest uh, fond unic de rezoluție. O dublare prin uh, finanțare din partea mecanismului european de stabilitate sau prin recurgerea la anumite credite. Uh, și aș dori să vă întreb, această dublare cred că nu ați ales-o la întâmplare. Mă gândesc că există niște calcule pe care le-ați făcut înainte de a vă gândi la această posibilitate și vă întreb dacă puteți să uh, ne prezentați părerea dumneavoastră din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. În primul rând, Îmi cer scuze pentru că începusem să vorbesc în limba germană. Vă mulțumesc pentru comentarii și o să transmit cuvintele de laudă pe care le-ați avut vis-a-vis -vis de raportul nostru angajaților și mă bucură faptul să văd că cineva chiar a citit acest raport. În ceea ce privește MRL, lucrăm la subordonare, ne preocupă acest subiect și va fi un subiect de actualitate și în anul, uh, anul 2018. Ne va preocupa și definiția MREL pentru entități individuale dintr-un grup bancar. Este o chestiune foarte, compli- foarte complicată. Ne extindem activitatea asupra grupurilor pe care încă nu le-am acoperit și uh, ne vor uh, preocupa și ne va preocupa și MREL-ul specific pe fiecare entitate în parte. Uh, este un subiect foarte uh, dificil pentru că nu l-am abordat până, uh, până acum și există noi aspecte în pachetul bancar pe care nu le putem ignora. M-ați întrebat cum am ajuns la această idee de a dubla uh, suma din fondul de rezoluție uh, unic. Nu există. Calculele efectuate nu sunt uh, extrem de, de complicate. Ne-am gândit la ce a fost nevoie în ultima criză financiară pentru cele mai mari bănci, am gândit la acel 8% de capital propriu și așa mai departe și există niște considerații pragmatice revenind la intervenția mea uh, inițială. Trebuie să plătim înapoi suma respectivă. Trebuie să ne simțim în largul nostru că dacă împrumutăm de la mecanismul de la EMS sau uh, numele pe care îl avea la, în viitor, trebuie să înțelegem că suma respectivă va trebui să fie uh, replătită pe termen uh, mediu, peste 3 ani, peste 5 ani, nu este clar, dar este evident că nu putem să amânăm uh, plata înapoi a creditului respectiv la nesfârșit. Și, în același timp, trebuie să să avem un backstop pragmatic. Dacă împrumuți bani, trebuie să te întreb cât de mult poți uh, Um, câte fonduri poți atrage de pe piață fără a distorsiona piața respectivă. Tocmai de aceea acest backstop nici nu poate fi infinit. Mulțumesc, Anne Sander. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc că veniți eh, frecvent să discutați cu noi. Am două întrebări. Prima, în legătură cu introducerea planurilor de rezoluție. Dumneavoastră lucrați asupra acestora pentru a le face pentru a le face mai operaționale pentru bănci. Știu că acest lucru necesită multă muncă, strategie, analiza strategiilor de rezoluție, alegerea instrumentelor și după aceea Uh, trebuie asigurată și fluiditatea internă. Aș dori să vă întreb mai în detaliu în legătură cu obstacolele pe care, cu care vă confruntați în momentul actual în acest domeniu și dificultățile cu care vă confruntați. O a doua întrebare care se leagă de acordurile de cooperare pe care Consiliul Unic de Rezoluție în trecut uh, cu o serie de sisteme de garanții uh, americane și canadiene. Dacă puteți să ne spuneți mai mult în legătură cu conținutul acordurilor și să vă întreb dacă v-ați gândit să lucrați și cu alte jurisdicții, dacă ne puteți spune dacă la nivel european nu avem uh, sistem european de garanție a depunerilor, acest lucru este o frână în calea cooperării cu alte jurisdicții. Vă mulțumesc. Let me start with Permiteți-mi să încep cu obstacole în calea rezoluției. După cum am spus, ne-am referit la o serie dintre acestea în scrisorile individuale transmise băncilor și lucrurile înceapă cu, încep cu lucruri foarte simple, disponibilitatea informațiilor. Cerem băncilor ca o dată pe an să ne prezintă în mod defalcat uh, creanțele pe care le au și le reiterăm de asemenea că într-un proces de, re- de rezoluție informații respective trebuie să fie disponibile imediat. Deci trebuie să lucreze mai mult la disponibilitatea acestor informații. Este un subiect, cred, prea bine cunoscut deja de toate băncile și la care trebuie să lucrăm mai mult. Infrastructura piețelor uh, financiare, casele de compensare și așa mai departe. Cât de siguri uh, putem fi că băncile pot evalua situația și că și în procesul de rezoluție pot avea acces la infrastructura de pe piețele financiare. Este vorba de chestiuni uh, simple care nu pot fi ignorate și pentru băncile mari. Ce mai este relevant este că în, în trecut băncile au avut uh, modele operaționale care ignorau în totalitate anumite entități legale. Dar când se ajunge în situația de uh, faliment, aceste entități uh, devin importante. Deci, uh, trebuie să fim, uh, trebuie să fii sigur că poți să continui anumite uh, afaceri într-o anumită structură juridică legală. M-ați întrebat de asemenea în legătură cu aceste acorduri de cooperare. Avem o cooperare foarte bună cu FDIC, sistemul de garantare a depozitelor bancare din uh, Statele Unite ale Americii. Avem o, o cooperare foarte bună și cu Uh, Federal Reserve Board și cu autoritățile din Canada și lucrăm și la alte acorduri de cooperare cu alte instituții. Avem nevoie de aceste acorduri pentru că este vorba de acorduri internaționale, neobligatorii, caracter standard. Regulamentul ne cere să recurgem la, la asemenea acorduri pentru a avea un schimb de informații, pentru a putea uh, coopera. Când discutăm despre bănci de mari dimensiuni, acestea sunt active, își desfășoară activitatea în jurisdicții multiple și trebuie să putem să avem un schimb de informații în legătură cu aceste bănci. Și dacă vă uitați la aceste acorduri, um, există o, o clauză care prevede că Uh, când este vorba de datele personale, acestea sunt evitate dacă nu este nevoie de ele în activitatea cotidiană. Dacă este nevoie de acestea, atunci trebuie să cerem avizul Observatorului European pentru protecția datelor cu caracter personal. În rest, trebuie să respectăm uh, clauzele standard privind secretul comercial, schimbul de informații și durează mult până când ajungem la încheierea unor asemenea acorduri. Lista acestor acorduri este în creștere. De curând, cred că am, am semnat asemenea acorduri cu state europene care nu fac parte din Uniunea Europeană. Putem discuții și, uh, și cu state din Asia. Suntem într-o situație puțin diferită față de Banca Centrală Europeană, care uh, ar putea prelua sau ar putea deveni parte semnatară a acordurilor existente deja la nivel național. Este o posibilitate care nu este, există pentru noi. Mulțumesc, domnul Iacom von Weizsäcker. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă König. Este o plăcere să vă spunem bun venit și a fost o adevărată plăcere să vă citesc raportul. Am două întrebări. Părerea dumneavoastră strategică privind uh, introducerea treptată a planurilor de rezoluție. Este nevoie de un echilibru. Pe de o parte, trebuie să dăm dovadă de cooperare și să fie evitate probleme când se introduc asemenea planuri de rezoluție. Pe de altă parte, este nevoie de un grad mare de certitudine pentru a, plăti, pentru a uh, garanta contribuabilii în perioadele în care situația economică nu este atât de roză ca și astăzi. Și dacă ne gândim la acest echilibru care trebuie găsit și dacă facem comparația cu ce se întâmplă dincolo de um, pe partea cealaltă a Atlanticului, eu am impresia că accentul pe elementul de, de impunere a funcției dumneavoastră este mult mai mare decât în Statele Unite ale Americii. Sunt curios dacă aveți aceeași părere cu mine și dacă da, din ce motiv motiv alegeți uh, să puneți accentul pe acest uh, element mai puțin uh, impunător. A doua întrebare se referă la principiul No Creditor Worse Off, care a avut un rol în Banco Popular. Când ne-am gândit la cadrul de redresare și de rezoluție pentru contrapărțile centrale, am încercat să ținem seama de efectele sistemice în, în uh, respectarea principiului în, în CWO. Și sunt sigur că țineți seama și dumneavoastră de acest principiu în activitatea dumneavoastră. Oare în uh, sectorul bancar. Nu ați avea ceva de învățat din poziția Parlamentului European privind respectarea acestui principiu când vine vorba de contrapărțile centrale? Nu sunt sigură dacă colegii noștri din America se concentrează mai mult pe a-și impune poziția, dar sistemul lor este diferit. Ei cer băncilor să demonstreze că pot trece printr-un proces de rezoluție și de insolvență și pentru ei argumentele lor se leagă de respectarea strictă a procedurilor. Înțeleg și pot să înțeleg să ne gândim la un prim pas în acest sens, dar legea noastră ne întreabă dacă o bancă poate să treacă printr-o procedură de insolvență, în primul rând. Și, în mod sincer, colegii, um, colegii mei americani știu care este poziția mea. Dacă credeți uh, că puteți dizolva atât de ușor o bancă de de JP Morgan sau altele, nu cred că este atât de simplu. Mie nu mi se pare că avem o abordare atât de diferită aici și în uh, Statele Unite ale Americii și cred că știți că există o cooperare între autoritățile americane, Banca Angliei și noi, despre ce abordare să avem când vine vorba de recapitalizare internă și acest subiect. Deci nu cred că există o divergență profundă. Uh, diferențele între sectoarele bancare sunt mari, într-adevăr, pentru că dacă vă uitați la Banca Angliei și la sistemul american, acestea se concentrează mai mult pe nivelul superior al, băncii, al băncilor, care are un caracter uh, destul de omogen, pentru că în Statele și pe de altă parte depozitele sunt acoperite de FDIC. În ceea ce privește No Credit Awards, în momentul în care planificăm o rezoluție, ar fi aproape imposibil să furnizăm dovada că nu putem să recungem la un element sau altul datorită acestui principiu, pentru că un lucru este uh, sigur. În momentul rezoluției, bilanțul contabil arată altfel decât în momentul în care lucrez la planificarea rezoluției respectivă. Deci argumentul nostru de planificare și de stabilire a MRL se bazează pe uh, respectarea unor criterii normale, logice, nu doar de vreme bună. Deci această bancă poate, fi, poate trece prin procesul de rezoluție dispunând de uh, nivelul MRL stabilit. A fost uh, punctul de plecare, și, dar și astăzi este foarte important să înțelegem că dacă există diferite opțiuni, cel mai sigur este să, să te gândești dacă dispui de suficient capital pentru a recapitaliza banca. Pentru că dacă te bazezi pe uh, vinderea activelor, ai nevoie de un cumpărător pentru activele respective. Și cred că mm, trebuie să revin la documentul la care vă referiți cu cadrul de redresare și rezoluție a contrapărților uh, uh, centrale și până la trilog poate o să am această ocazie și o să vin cu precizări ulterioare. Mulțumesc, Otmar Caras. Domnule președinte, doamnă doctor, Căniș uh, este întotdeauna o mare plăcere și pe mine mă liniștește să vă ascult cu câtă expertiză răspundeți acestor întrebări. Am și eu câteva întrebări una privind dreptul insolvenței și una privind schimbul de informații. Salutați necesitatea armonizării uh, dreptului insolvenței în Uniunea Europeană și considerați de asemenea că Comisia Europeană ar trebui să vină cu o propunere în acest sens până la sfârșitul acestui an. Și aș dori să vă întreb uh, ce, a, ce dorințe ați avea vis-a-vis -vis de actorii politici? Considerați că avem nevoie de o armonizare a insolvenței nu doar pentru bănci, dar și pentru state, de exemplu. Apoi, în ceea ce privește schimbul de informații, tocmai lucrați la memorandumul de înțelegere între um, instituția dumneavoastră și Banca Centrală Europeană în contextul discutării um, CRR și CRD, este foarte important și pentru noi acest schimb de informații și eu aș dori să vă întreb în ce situație se află negocierile pentru a schimba acest acord uh, de înțelegere cu Banca Centrală Europeană și când preconizați că se vor încheia aceste uh, negocieri. Pentru a vă răspunde în limba engleză, E ciudat când îți asculti propria limbă și după aceea începi să vorbești în alta. Insolvența, am, acolo am spus foarte clar că avem nevoie urgentă de armonizare și uh, de asemenea practicile de insolvență pentru bănci, însă am spus întotdeauna că trebuie să fim realiști și că acest lucru nu trebuie să stea în calea niciunui stat membru de a redresa orice simt nevoia că trebuie redresat uh, la nivelul legislației sau la procedurile naționale. Pentru a vorbi despre insolvent, regim de insolvență pentru state, mi se pare interesant, dar Uh, am o poziție moderată. M-aș bucura foarte mult ca până în 2018 să avem o înțelegere foarte clară a ceea ce trebuie să se întâmple cu insolvența instituțiilor financiare și după aceea continuăm de acolo. Nici măcar nu o cer pentru toate instituțiile uh, schimbul informal de informații între BCE și SRB. Am publicat chiar un uh, uh, memorandum de înțelegere revizuit între aceste două instituții. Uh, această cooperare a evoluat în ultimii trei ani și am inclus un aspect care ne arată că lucrurile merg în direcția cea bună. Există acum un schimb de informații automat, deci nu trebuie să solicităm informațiile acestea, vin în mod automat și există o listă de subiecte unde trebuie să trimitem o listă, dar nu trebuie să trimitem o explicație îndelungată. Toate aceste informații sunt informații care sunt uh, legate de date de supraveghere, deci uh, date uh, SSM. Deci, uh, date care fac parte din uh, datele băncii centrale, dar pe partea de monitorizare trebuie să uh, solicităm aceste date la nevoie. Aș rămâne la argumentul că suntem invitați la multe reuniuni SSM și aș rămâne la argumentul că uh, reciprocitatea, deci faptul că noi suntem un observator permanent a reuniunilor lor, după cum ei sunt observatori permanenți la noi, este un argument foarte bun. Vă mulțumesc. Doru Frunzulică. Ah, <coughs> mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, în primul rând, dați-mi voie să vă spun că mă bucur să văd că misiunea Consiliului de Rezoluție, unic de rezoluție, care uh, vrea o rezoluție ordonată a băncilor uh, eșuate, fără consecințe asupra băncilor și finanțelor publice, devine progresiv uh, o realitate în Uniunea Bancară. Mi-aș dori să subliniez că mai este încă mult de făcut pentru a se ajunge la acordul prevăzut în foaia de parcurs din iunie 2016 pentru Uniunea Bancară. Trebuie pus în aplicare sistemul european de asigurare a depozitelor. În același timp, este un moment propice pentru a continua să se facă presiuni în favoarea încheierii Uniunii Bancare. Doamnă președinte, sistemul european de asigurare a depozitelor trebuie să se uh, bazeze pe un dispozitiv de susținere financiară, să asigure nevoile de lichiditate, inclusiv pierderile conexe. O încheiere rapidă a Uniunii Bancare pentru sistemul european de garanții și pentru un sistem de uh, Uh, susținere bugetară sunt uh, indispensabile pentru a ajunge la o funcționare corectă și indispensabilă a acestui cadru unic de supraveghere și de rezoluție. Un alt punct asupra căruia aș dori să insist este necesitatea unei soluții în legătură cu backstop-ul comun pentru o rezoluție unică. Și, în final, doamnă președinte, băncile știu foarte bine ce trebuie să fie rezolvat pentru a fi uh, redresate. Mă bucur că echipele responsabile cu gestiunea băncilor lucrează deja în acest domeniu. Dat fiindcă participarea băncilor joacă un rol important, care sunt acțiunile uh, avut în vedere în perioada următoare pentru a asigura cooperarea strânsă cu acestea în uh, acest sens. Vă mulțumesc! Vă rog! Voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră. Cred că suntem de acord că cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare lipsește, sistemul european de garantare a depunerilor trebuie să devină o realitate. Din păcate, nu am înregistrat uh, mult, multă evoluție în 2017-2018 deocamdată. Sperăm că uh, se va uh, continua munca în acest sens. În ceea ce privește backstop-ul, am discutat destul de mult. Dorim ca această discuție să se încheie, însă deocamdată vorbim despre backstop pentru fondul unic de rezoluție la sfârșitul fazei de uh, mutualizare, deci nu despre ceea ce se întâmplă acum, ci despre sfârșitul acestei faze și nu în ultimul rând, după cum ați spus, băncile sunt pe deplin conștiente și mulțumită și echipelor noastre am clarificat băncilor pașii care trebuie Eh, să fie întreprins și un gestionar bun știe deja acești pași. Eh, lucrăm în cooperare strânsă cu autoritățile naționale eh, prin ateliere pe diverse subiecte, prin stabilirea unor calendare pentru ca lucrurile să se deplaseze Uh, nu se poate trimite o scrisoare băncii spunând uh, eu știu, am soluția pentru redresare. Deci prin interacțiune și monitorizarea progresului putem ajunge mult mai departe. Îmi cer scuze pentru acest uh, vacarm în sală. Poate colegii britanici apreciază mai puțin tricoul colegului Maletici. Încheiem uh, această sesiune prin uh, păstrarea liniștii. Brian Hayes, vă rog. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, bun venit înapoi la Econ. Este o uh, întrebare relată, legată de Brexit și de emerald. După cum știți, uh, Uh, pasivele emise sub legislația Regatului Unit s-ar putea să nu uh, conteze spre MREL, ceea ce înseamnă că pentru toate uh, băncile comunitare ar putea să se găsească în încălcarea acestor reguli. Există, sunt bănci în întreaga Uniune, Uniunea Europeană și în Irlanda care au uh, o serie de pasive emise sub uh, legislația Regatului Unit. Și am dori uh, un răspuns din, part, din perspectiva dumneavoastră dacă examinați acest, acest aspect și dacă putem aștepta o comunicare în curând. Uh, și cum se va garanta accesul la piețele internaționale. Avem nevoie de o rezoluție care să recunoască reciproc regimurile de rezoluție pentru a asigura uh, eligibilitatea și uh, recunoașterea pasivelor sub legislația britanică. Dacă nu, atunci ar trebui o perioadă de tranziție și de păstrare a drepturilor dobândite acest lucru ar ajuta băncile cu asemenea pasive. Într-adevăr, o întrebare foarte delicată și poate cea mai validă întrebare legată de Brexit din punct de vedere al unei autorități de rezoluție. Am declanșat dialogul cu băncile și am încercat să stabilim care este stocul acestor uh, expuneri. Uh, Uh, acesta nu este distribuit uh, egal, însă este suficient de semnificativ pentru a fi uh, menționat. Însă, după cum ați subliniat, soluția cea mai bună ar fi o soluție juridică ce recunoaște drepturile obținute, care recunoaște deciziile de rezoluție în mod reciproc. Dacă nu, dacă presupunem că va avea loc un Brexit dur, atunci, din momentul în care Brexitul devine realitate, aceste aspecte nu se vor mai califica pentru, aceste emiteri nu se vor califica pentru MREL pentru că deciziile noastre nu pot fi puse în aplicare. Există o ieșire pentru toate emisiunile noi și am început să comunicăm acest lucru băncilor deja anul trecut pentru emisiunile noi. Dacă nu există certitudine juridică, trebuie să se uh, considere că există o clauză contractuală. Partea dificilă va fi stocul existent. Este ușor să spunem că adăugăm o clauză, însă adăugarea unei clauze la un contract existent nu este ușor Poziția actuală este că monitorizăm situația, alertăm băncile, unele bănci mici ar putea să nu fie nici măcar conștiente de problemă și de asemenea uh, examinăm uh, la nivel intern maturitatea restantă și cât de important este acest lucru pentru banca respectivă. Deci uh, sperăm cu toții o uh, uh, soluție inteligentă și aici uh, ne așteptăm la un răspuns din partea parlamentarilor. Mulțumesc. Ultima întrebare și comentariu, de fapt, pentru că mi s-a părut foarte de bun simț ceea ce ați spus în legătură cu condiționalitățile în rezoluție care sunt diferite de condiționalitățile de recapitalizare în sensul în care avem două straturi, 8% și o strategie de rezoluție. Sunt de acord cu dumneavoastră că credibilitatea backstop-ului este în faptul că este un backstop disponibil uh, și că dumneavoastră trebuie să le evaluați, nu alte organisme uh, care ar face extrem de complex uh, uh, eficiența acestui instrument. După aceea, o trimitere interesantă la faptul că trebuie să avem în vedere finanțarea momentul rezoluției. Puteți să elaborați în acest sens și asupra unei alte părți, și anume finanțarea pentru a preveni rezoluția, un domeniu despre care uităm puțin și care mi se pare la fel de important. Avem și prevederile articolului 32, cum putem să evităm ca aceste bănci să fie golite și să evităm o mai mare problemă cu finanțarea în rezoluție. Vă mulțumesc în primul rând pentru încurajarea dumneavoastră în legătură cu credibilitatea măsurii de protecție backstop. Finanțarea în rezoluție este un subiect care, după unde, după cum am spus, discuțiile doar au demarat. Uh, mă bucur că PCS a, început să se gândească la o facilitate de finanțare pentru rezoluție, însă este un lucru care trebuie gândit înainte de rezoluție și uh, în timpul rezoluției trebuie să avem grijă ca finanțarea pre-rezoluție, dacă se continuă finanțarea, rezoluția ar putea să devină mai costisitoare și mai complicată. Deci, trebuie să ne gândim la punctul în care trebuie să demarăm o rezoluție și o decizie și dacă mai suntem într-o poziție în care putem să păstrăm o instituție pe linia de plutire în speranța unei rezoluții private. Nu știu încă dacă o finanțare majoră pentru o bancă cu probleme ar fi o soluție pentru că previne uh, rezoluția timpurie. Deci este un subiect foarte dificil. Bineînțeles, uh, depinde dacă pro- problema de finanțare este una temporară sau este una de insolvență. Însă apreciez că uh, sunteți de acord că sunt cel puțin două dimensiuni și trebuie să facem distinția între aceste două categorii. Însă este important să existe o cunoaștere în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru această audiere foarte interesantă. Încheiem aici. Vă urăm o vacanță de vară plăcută. Avem acum o scurtă pauză înainte de vot.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 Stimați colegi,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 those who have to put the voting card? Yes. I still have two colleagues. Încă avem doi colegi care și-au introdus cartela de vot, dar care nu au votat. Da, dar trebuie să vedem numărul grupul de participanți din partea grupurilor. Puteți să votați, vă rog? Foarte bine. Haideți să închidem acest test. Începem cu votul. Primul vot este re consultarea în legătură cu încheierea cu succes a dialogului în legătură cu aspectele de concurență. Raportorul Andreas Schwab ar dori să spună câteva cuvinte, am înțeles. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor care ne-au, ne-au Mm, ajutat în dialogul uh, Parlamentului cu prezența Consiliului. Cred că am ajuns la un compromis bun în general. Am uh, ajuns la o independență mai mare, am asigurat resurse umane și financiare. Pe un punct însă aș dori să vă atrag atenția, punctul în legătură cu măsuri interimare. Avem o dezbatere în legătură cu măsurile interimare și cum în contextul economiei digitale aceste măsuri pot ajuta Comisia să acționeze mai rapid și cred că putem fi foarte satisfăcuți de acest rezultat, cu toate că a fost un trialog, uh, putem să votăm uh, pentru. Mulțumim raportorului și uh, felicitări. Într-adevăr, este un rezultat foarte pozitiv. Avem textul declarației comisiei care completează imaginea, nu-l voi citi. însă este un rezultat, un rezultat foarte pozitiv. Un, supunem la vot uh, textul convenit în contextul negocierilor interinstituționale. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru, 4 împreună, împotrivă. Câțiva au dispărut. Deci apare vom de- descoperi cât de multe abțineri am avut. Cred că am avut 44 pentru, 4 împreună și 4 abțineri, împotrivă și 4 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem la raportul Van den Kindelare în legătură cu sistemul TVA și o schemă specială pentru IMM-uri. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Sunteți pentru? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd uh, poziția PP-ului. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Bine, s-a deschis, s-a deschis votul. 37. S-a închis votul. Respins amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 41 pentru, împotriva abținere se adoptă. 42 pentru, împotrivă verificăm. Votăm pe 42. S-a închis votul. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 46 pentru împotriva abțineri respins, 47 pentru împotrivă verificăm 47, s-a deschis votul. S-a închis votul. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă. Compromisul A. Văd un minus aici. E susținut doar de către două grupuri. Deci verificăm compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 51 și 8. Nu? Da, îmi cer scuze. Nu e scris în lista mea de vot. 52 și altele pentru, împotrivă, abțineri. Se verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 10 se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, verificăm 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 58, 59, 13. Amendamentul 60 și 14 pentru împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abținere se adoptă. 16 pentru împotrivă se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se respinge, 19 pentru împotrivă, verificăm 19, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă abțineri respins, 24 pentru, împotrivă. Verzii sunt împotrivă? Bun, verificăm atunci. S-a deschis votul pe 24. S-a închis votul. Respins cu două voturi. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30. Ajungem la 30 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Uh, egalitate, deci respins 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votul asupra propunerii comisiei amendate în acest fel. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, felicitări raportorului. Textul se adoptă. Trecem acum la uh, raportul lui Brian Hayes în legătură cu relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 61 pentru împotriva abțineri se respinge. 62 pentru împotriva abțineri se respinge. 63 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 78 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 119 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 162 pentru împotriva să verificăm, cred că e respins, dar verificăm. S-a închis votul. Se respinge compromisul R pentru împotrivă abținerii. Se adoptă amendamentul 172 pentru împotriva abținerii, se respinge, compromisul S pentru împotriva abținerii, se adoptă, compromisul T pentru împotriva abținerii se adoptă, compromisul U pentru împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 194 pentru împotriva abțineri Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O să, compromisul V. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 200. Partea corespectivă este un amendament oral? Nu. 200 pentru împotriva abțineri se respinge. 206 pentru împotriva abțineri se respinge. 207 pentru împotriva să verificăm 207 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un vot. 208 pentru împotriva nu vot PPE. Se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru 212 pentru împotriva abțineri se respinge. Să verificăm. S-a deschis votul. Deci sunteți pentru. Văzusem minus. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul X pentru împotriva abținerii se adoptă. 220 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 230 pentru împotriva abțineri se adoptă. 231 pentru împotriva. Să verificăm 231. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul original, alineatul 24. Pentru? Pentru? Nimeni nu vrea textul original împotriva? Abțineri se adoptă. Tezele de la 1 la 8 pentru, împotriva, verificăm. La tezele de la 1 la 8. Am crezut că sunt împotrivă. E vina mea. S-a închis votul. Bineînțeles, este adoptat. Nici n-a fost prea controversat votul. Apoi, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru împotriva verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru împotriva abțineri se adoptă. Com amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AD pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru împotrivă. Să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 25 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 26 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm, să deschizi votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul AE pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 34 pentru împotriva Verificăm. S-a deschis votul la 34. S-a închis votul. Se respinge amendamentul, textul original, considerentul G, pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Amendamentul 38, pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Vot cu privire la textul modificat, cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 46 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Am încheiat sesiunea de votare. A, votul l-am încheiat. Trebuie să suspendăm ședința până la 5 și un sfert, când vom avea un uh, schimb de opinii cu ministrul Hartwig Löger președintele ECOFIN și ministrul de finanțe al Austriei. Suspendăm așadar ședința timp de 35 de minute. Mulțumesc! Amen.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 Dear colleagues. Dragi colegi, aș dori să-i urez, să urez un uh, călduros bun venit ministrului de finanțe al Austriei, domnul Hartwig Löger, care este și uh, președintele ECOFIN <clears throat> pentru acest semestru. Vă mulțumesc uh, foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a prezenta prioritățile președinției austriece în uh, domeniul de activitate al ECON, care este destul de extins și care, după cum bine știți, acoperă o serie de elemente cheie care au fost uh, în centrul dezbaterii la ultimul Consiliu European, uh, la Eurogrup, la ECOFIN, și așa mai departe. De aceea mă bucur foarte mult uh, să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră care va acoperi toate prioritățile dumneavoastră și, bineînțeles, și stadiul uh, discuțiilor ne aflăm. Săptămâna trecută am avut un trialog, uh, am avut și ultima fază a procedurii de codecizie pentru bachetul bancar și așa mai departe. Aveți așadar o misiune foarte dificilă în timpul președinției dumneavoastră. De obicei, la finalul uh, legislaturii se acumulează foarte multe activități legislative. În acest caz, uh, avem uh, foarte multe dosare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. De aceea, apreciem deschiderea cu care președinția dumneavoastră a abordat aceste chestiuni în dialog cu Parlamentul. Apreciez uh, acest lucru pentru că nu am fost prea mulțumiți să citim în concluziile Consiliului European niște mențiuni la abordarea generală, care este mai importantă decât abordarea Parlamentului. Uh, sau abordarea generală care trebuie urmată. Și la începutul trialogurilor am spus că sunt doi colegiuitori, unul care îl, îi reprezintă direct pe cetățenii europeni și celălalt care reprezintă statele membre și ambii sunt pe picior de calitate. De aceea apreciez foarte mult că președinția dumneavoastră deschide aceste negocieri foarte dificile într-o manieră deschisă și constructivă. Sigur că da, vorbim doar despre spiritul uh, acestei președinții, uh, pentru că negocierile uh, abia au fost lansate, dar apreciem acest spirit deschis. Vom discuta despre pachetul bancar, despre Uniunea Piețelor de Capital, despre InvestEU, despre multe dosare legislative deosebit de importante și de aceea vă doresc mult succes în uh, misiunea dumneavoastră uh, dificilă în coordonarea poziției Consiliu în domeniu. Noi uh, la Parlament ne vom strădui să fim cât mai constructivi, mai pragmatici și mai deschiși la compromisurile pozitive. Pentru că Europa are nevoie de decizii, are nevoie de Uh, finalizarea cât mai multor dosare și are nevoie de un cadru mai bun uh, pentru Uniunea Bancară și un set comun de norme pentru Uniunea Piețelor de Capital, astfel încât să canalizăm tot mai multe fonduri către creștere. De aceea sunt foarte optimist că împreună vom reuși. Vă mulțumesc și acum aveți cuvântul pentru introducerea dumneavoastră. Ja, sehr geehrter Vorsitzender. Stimată domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucură foarte mult, este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu astăzi uh, prezent în Comisia Econ al Parlamentului European pentru prima dată și în calitate de ministru de finanțe din Austria să vă informez și să vă stau la dispoziție pentru întrebări. Este pentru a treia oară când Austria are ocazia să dețină președinția Consiliului Uniunii Europene și suntem convinși că vom reuși împreună, împreună și cu dumneavoastră, să tratăm numeroase inițiative legislative în aceste șase luni și să încheiem multe dosare legislative. De la bun început aș dori să mulțumesc președinției bulgare, care în prima jumătate a anului 2018 a reușit să lucreze în mod pozitiv la multe teme și la multe dosare, câteva dintre aceste dosare fiind și definitivate ne-am am considerat că în următoarele șase luni există patru priorități în domeniul economic și financiar. Pe de-o parte, așa cum a menționat deja domnul președinte, vom depune eforturi în domeniul definitivării Uniunii uh, Bancare. Aici dorim să înregistrăm progrese uh, importante. În acest context, o să lucrăm și la uh, continuarea proiectului uh, Uniunii Piațelor de Capital. Un alt punct important este aprofundarea ulterioară a Uniunii Economice și Monetare, plecând de la propunerea făcută de Comisia Europeană. Al treilea domeniu prioritar pentru noi este o impozitare mai eficientă și mai echitabilă pe plan european. Al patrulea punct, și în acest context uh, unul important, este vorba de bugetul pe anul 2019 al Uniunii Europene. Dorim să încheiem negocierile pe marginea sa în această jumătate de an care este în, înaintea noastră. Înainte să mă refer la aceste patru puncte priori, prioritare, permiteți-mi să spun câteva lucruri despre situația economică, așa cum o percepem noi, situația economică din Europa. În uh, în acest moment există o situație pozitivă din punct de vedere economic peste tot în Europa, cu o creștere economică solidă și cu o, cu vești îmbucurătoare din punctul de vedere al creșterii PIB-ului tuturor uh, țărilor din zona euro vom uh, face tot ceea ce ține de competențele noastre pentru a contribui la o stabilizare și la faptul că această evoluție pozitivă din punct de vedere economic să devină una durabilă. Împreună, în, ultim, în ultimii ani, am reușit să lăsăm în urma noastră anii dificili ai uh, crizei economice și financiare, uh, ceea ce înseamnă că se înregistrează evoluții pozitive și în domeniul uh, pieței uh, muncii și din punctul de vedere al datoriilor suverane, situația s-a îmbunătățit. Un alt aspect uh, pe care nu-l putem ignora, în toate statele europene, în urma unor reforme hotărâtă s-a ajuns la uh, îmbunătățirea situației. Dacă tot am ajuns la subiectul uh, reformelor. Există um, în continuare multe provocări cu, cu care ne confruntăm. În continuare, în ceea ce privește nivelul datoriilor Uh, private și uh, publice, avem nevoie de măsuri uh, mai clare. Și în ciuda evoluțiilor pozitive legate de șomaj, în anumite state europene, când vine vorba de șomajul în rândul tinerilor, situația nu este prea, feri- prea fericită și în domeniul bancar, mă gândesc la, la creditele neperformante, de exemplu, cred că lucrurile se pot uh, îmbunătăți și mai mult. În același timp, trebuie să înțelegem că creșterea economică pe care am uh, menționat-o deja are, are, pot, are potențialul, uh, are un potențial parțial de a contribui la evoluții pozitive și pe, și pe viitor. Cred că avem nevoie, dincolo de politica monetară actuală, de alte măsuri care să uh, permită sustenabilitatea evoluțiilor pozitive economice pe plan european. Știm prea bine că pe plan internațional în acest moment se manifestă uh, tensiuni puternice, uh, știm care, mm, care sunt problemele actuale. Um, se vorbește despre război comercial pe plan global, ne confruntăm cu acțiuni protecționiste tocmai pregnante uh, pe plan internațional și, în plus, uh, cred că este nevoie să trecem la acțiuni concrete, pentru că apar în acest context și noi evoluții uh, tehnologice și pe plan european se înregistrează o transformare demografică care face necesar ca în acest moment împreună să profităm de contextul pozitiv din punct de vedere economic pentru a efectua reformele necesare. Și mă refer cu mare plăcere la întâlnirea Băncii Mondiale și a Fondului, uh, uh, Fondului Monetar Internațional de la începutul din primăvara acestui an, când s-a spus că în momentul în care nu plouă și când strălucește soarele, ar trebui să ne ocupăm de repararea acoperișului caselor noastre. Cred că este un lucru relevant și pentru uh, Europa. Trecând la subiectele uh, amintite deja, Uniunea bancară va fi o prioritate pentru uh, noi, pentru măsurile pe care le vom întreprinde pe parcursul președinției noastre. Va, în, ce, în ceea ce privește programul de reducere a riscurilor, acesta va fi prioritar și va trebui să meargă mână în mână cu partajarea uh, riscurilor. Este important ca foaia de parcurs din anul 2016 uh, să fie, să fie continuată o foaie de parcurs care prevede deja o abordare pas cu pas și aici, pornind de la concluziile Consiliului, trebuie să înțelegem că există o foaie de parcurs privind demararea negocierilor uh, politice pentru, um, pentru promovarea EDIS, pe de-o parte, dar, și vom lucra la acest dosar, dar, în plus, trebuie să um, dăm în continuare o importanță mare măsurilor de reducere a riscurilor. Salut faptul că sau um, că există deja dialogul tripartită cu Parlamentul European uh, în ceea ce privește pachetul bancar, reducerea riscurilor, este prioritară și pentru Parlamentul European și pentru noi și sper că vom reuși ca împreună și într-un mod constructiv să adoptăm acest pachet până la sfârșitul acestui an. O altă prioritate pentru noi în acest domeniu este Um, tratarea și reducerea ulterioară a numărului creditelor neperformate, neperformate respectiv, să evităm apariția unor noi uh, credite neperformante. Deci, uh, legislația privind aceste credite neperformante va fi o prioritate pentru noi. Nu vom uh, precupeți niciun efort pentru ca, în plus, să acordăm prioritatea necesară introducerii unui backstop comun, un uh, fondul unic de rezoluție. În uh, iunie, cu ocazia summitului euro, s-a discutat despre posibilitatea ca ESM să devină baza pentru acest fond unic de rezoluție. Va trebui să discutăm și cu, în mod coordonat și cu președintele Eurogrupului și plecând de la premisa că acesta va fi un succes al președinției, un succes posibil al președinției austriece, să încheiem acest dosar. În fine, rămânând tot la subiectul Uniunii uh, Bancare uh, ne preocupă costurile ridicate ale tranzacțiilor transfrontaliere în Uniunea Europeană și ne dorim să ajungem la un acord cu Parlamentul European pentru a putea încheia și acest subiect uh, în președ- pe parcursul președinției noastre. Uniunea piețelor de capital este un alt aspect important pe care dorim să aprofundăm cooperarea europeană. Este important să creăm o diversitate a surselor de finanțare și să îmbunătățim accesul la finanțare, mai ales pentru întreprinderile mijlocii. Acestea ar trebui să aibă acces la noi modele de finanțare și plecând de la premisa că va fi posibil ca în, uh, în ceea ce privește regulamentul privind uh, infrastructura um, piețelor europene, Emir Refit, să facem să îmbunătățim situația mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii care întâmpină, întâmpină dificultăți mai ales când vine vorba de Uh, compensarea instrumentelor derivate prin intermediul unor contrapărți centrale. Un alt subiect important pentru noi va fi PEP, uh, produsul paneuropean, uh, paneuropean de pensii. Cred că este important să existe o concurență sănătoasă între diferitele uh, Uh, societăți care oferă produse de pensii în Europa și să uh, permitem investiții pe termen, uh, pe termen lung și în urma discuțiilor cu dumneavoastră, cred că o să reușim să îmbunătățim calitatea măsurilor din acest domeniu. Trebuie să uh, promovăm mai bine investițiile transfrontaliere. Cred că din acest punct de vedere există un potențial care nu a fost uh, suficient de bine realizat. În general, când vine vorba de coordonarea la nivel politic și la nivel de uh, politici uh, econom- economice, Cred că va trebui să dăm o importanță mai mare stabilității și convergenței dintre statele membre și în acest uh, domeniu dorim ca uh, prevederile din pactul de creștere și uh, creștere economică și stabilitate să fie respectate și în acest context să nu fie ignorate recomandările din semestrul european și recomandările specifice pentru fiecare țară parte ar trebui să fie respectate mai strict. Să vom pregăti raportul de creștere anuală pe anul 2019 și vom adopta recomandările specifice pentru uh, zona euro și, în plus, vom, vom um, vom promova întreprinderea măsurilor de reformă necesară de anumite state membre. Și în acest context, când vine vorba de propunerea care astăzi deja a fost discutată într-un, uh, și negociată într-un dialog uh, tripartit, este vorba de uh, mărirea bugetului pentru programul dedicat asistenței tehnice acestor reforme am înțeles că s-a ajuns la un acord uh, provizoriu în urma discuțiilor tipatite de astăzi, pe care îl sprijinim și o să depunem toate eforturile necesare pentru ca acest subiect să poată fi încheiat cât mai repede posibil. Pe de altă parte, în ceea ce privește propunerea Comisiei Europene de a crea un program dedicat sprijinirii reformelor structurale, o vom uh, Uh, examina cu mare atenție uh, pentru a încerca să ajungem și la rezultate concrete din acest punct de vedere. În ceea ce privește impozitele, o impozitare mai eficientă și mai echitabilă pe plan uh, european. O să încercăm ca în ceea ce privește transparența sistemelor fiscale să creăm baza necesară în pentru această transparență în bugetele naționale pentru a evita o concurență fiscală nesănătoasă între statele membre și pentru a putea îngrădi uh, evitarea și, și evaziunea, evitarea plății impozitelor și evaziunea fiscală. Și în contextul glo- uh, globalizării va fi important ca uh, odată cu apariția unor noi uh, tehnologii, să mm, recurgem la o modernizare a normelor fiscale. O prioritate centrală în acest, contact, uh, în acest context pentru președinția noastră va fi impozitarea economiei digitale. În acest context, la sfârșitul lunii martie, am primit o propunere din partea Comisiei Europene în care pe de o parte, reședințele um, activităților uh, digitale sunt uh, devine un aspect uh, important pe plan internațional care trebuie să fie dezvoltat mai mult și în contextul activităților desfășurate de uh, Organizația de Cooperare și Dezvoltare uh, Economică. A avut loc deja săptămâna trecută o conferință la nivel uh, înalt în Viena, un prim pas, care este un prim pas în uh, activitatea pe care o vom dedica tocmai discutării uh, impozitării economiei digitale. Știm că în Consiliu încă nu s-a ajuns la o poziție oficială, însă o să profităm și de Consiliul Ecofin din septembrie pentru a încerca să uh, obținem prog- progrese din acest punct de vedere. Sub umbrela modernizării sistemelor fiscale, mă gândesc că ar fi important să simplificăm viața întreprinderilor mici și mijlocii, de exemplu. Și în contextul dezvoltării unei baze comune de impunere pentru uh, întreprinderi, acesta, această armonizare este o prioritate pentru președinția Austriei. O să încercăm să ajungem la o bază comună de uh, impunere cât mai cuprinzătoare, tocmai pentru a ajunge la premisa fără de care nu va fi posibilă o echitate fiscală pe plan european. În acest context, este foarte importantă și chestiunea listelor, listei cu jurisdicțiile care nu cooperează în domenii fiscale. Această listă trebuie să fie actualizată și examinată permanent, este, uh, pentru că este foarte utilă pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale și evitării uh, plății impozitelor. Considerăm că această listă deja uh, are uh, niște consecințe pozitive pentru că foarte multe state de pe planetă au adoptat acest uh, model și vom uh, folosi într-un mod activ, dacă nu chiar proactiv, acest instrument pentru a avea succes pe plan global. În ceea ce privește bugetul uh, european, Uniunii Europene pentru anul 2019, este foarte important ca bugetul pe anul 2018 să fie Uh, executat uh, în mod cât mai uh, strict și vom nu vom pierde din vedere prioritățile pe care le avem. Acestea vor fi importante și pentru negocierile bugetare pe anul 2019, plecând de la liniile directoare adoptate de Consiliul ECOFIN în Uh, martie 2018. Mâine va avea loc deja prima rundă a discuțiilor tripartite, ocazie cu care o să avem uh, ocazia să aducem pe, la masa discuțiilor poziția Consiliului privind bugetul pe anul 2019 și sperăm că vom reuși să putem discuta și poziția Parlamentului în septembrie. Apoi, ne bucură faptul că, cu ocazia celei de-a treia președinții pe care o deținem, să avem ocazia să discutăm multe uh, subiecte de actualitate, negocierile privind uh, Brexitul, de exemplu, și apoi nu trebuie să uităm că mm, în prima jumătate a anului viitor vor avea loc alegeri europene și uh, înțelegem că va fi foarte important să uh, încercăm să încheiem cât mai multe dosare legislative. Sunt convins că vom avea o colaborare extrem de rodnică în următoarele luni și aștept cu nerăbdare această perioadă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte amplă. Acum uh, Începem cu intervențiile membrilor noștri. Otmar Caras este primul vorbitor. Domnule președinte, domnule ministru, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând, bine ați venit la Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Vă mulțumesc pentru această uh, prezentare. Astăzi uh, suntem într-o într-o situație foarte specială. Șeful grupului Erste este și el prezent în, uh, la, la comisia noastră și um, mă bucură prioritățile prezentate de președinția austriacă. Mă bucură în mod uh, special uh, importanța dată pachetului bancar. Nu doar EDIS, dar și partajarea și reducerea riscurilor sunt importante. V-ați Uh, uh, referit la acest lucru, trebuie să devenim cât mai concreți din acest punct de vedere. În ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, în ciuda eforturilor depuse până acum, în continuare, moneda euro este singura monedă de pe planetă care nu se bucură de un buget uh, special dedicat ei, fără care nu are o politică fiscală și economică cu adevărat coordonată. Și aș dori să întreb care este poziția uh, Austriei uh, vis-a-vis -vis de această uh, situație. Pentru a depăși criza a fost nevoie de cooperare interguvernamentală și toate acordurile încheiate astfel ar trebui să se uh, ancoreze, să fie integrate încet încet în dreptul comunitar. Și aș dori să întreb, considerați ca considerați că bugetul dedicat zonei euro ar trebui să se regăsească în bugetul european sau ar trebui să fie alimentat din uh, venituri proprii? Mă gândesc la propunerea de taxare a economiei uh, uh, digitale. Și am ajuns la pachetul uh, fiscal. În legătură cu acest lucru, colegul Niedermayer, Niedermayer cred că se va referi. Știți că există o comisie specială a Parlamentului European care discută toate aceste chestiuni fis- uh, fiscale. Lupta este dedicată și luptei uh, împotriva evaziunii fiscale și uh, renuiesc această invitație de a discuta împreună cu noi și în comisia respectivă aceste chestiuni fiscale. Uh, Ultimele date uh, statistice ne arată că doar 9% din uh, recomandările specifice pentru fiecare țară în uh, parte sunt puse în aplicare de statele membre. În Austria se pare că este vorba doar de 3%. Ce intenționați să faceți pentru ca recomandările din semestrul european să fie puse în aplicare în totalitate și mult mai rapid de către statele membre? Mulțumesc! vielen Dank äh, für die... Vă mulțumesc pentru această prima întrebări. În ceea ce privește Uniunea Bancară, aș dori să mai adaug ceva. În urma discuțiilor din Consiliul ECOFIN și în urma cerințelor definite de, de Consiliu, reiese uh, necesitatea de a respecta această abordare pas cu pas, pilonul 2 și 3. Și noi o să ne orientăm la foaia de parcurs pe care am uh, menționat-o, cred că este o clarificare necesară. Știm că în Consiliu există păreri diferite, abordări diferite despre cum trebuie să meargă mână în mână reducerea cu partajarea riscurilor. Împreună cu Comisia Europeană am găsit un pas, uh, o abordare alternativă care ne oferă ocazia ca cel puțin pe plan, la, la nivel politic, să putem discuta cel de-al treilea pilon. În acest sens, uh, va veni și contribuția uh, noastră pentru a construi consens în interiorul Consiliului și am încredere că vom putea obține pașii necesari când vine vorba de eh, reducerea la minim a riscurilor și sper că împreună cu dumneavoastră vom putea să discutăm mai mult, să vedem care este și părerea Parlamentului European. În domeniul Uniunii Economice, Economice și Monetare, Comisia pe care a făcut-o și Comisia Europeană în decembrie anul trecut conține o serie de puncte tematice importante. În acest domeniu, noi am dat o prioritate discutării acestor puncte uh, tematice. Este vorba, pe de-o parte, de definitive, definitivarea, definitivarea Uniunii Bancare, pe care am menționat-o, o a doua etapă, uh, transformarea uh, mecanismului European de Stabilitate, care să asume și uh, funcții de backstop al Fondului Unic de Rezoluție și din acest punct de vedere lucrurile trebuie să devină mai concrete și consider că acest lucru este posibil pe parcursul președinției Austriei și apoi o uh, evoluție ulterioară, extinderea, transformarea acestui instrument într-un, într-un fond monetar european cred că este realistă pentru că în acest domeniu considerăm că uh, acest uh, MS poate deveni sau putem lucra la transformarea sa într-un fond monetar european. Cred că um, aceste discuții vor trebui purtate și după uh, sfârșitul președinției europene, dacă avem nevoie de o capacitate fiscală am menționat deja programul de sprijin al reformelor. În legătură cu acesta există poziții foarte diferite în Consiliu. În ce măsură putem merge mai departe cu sprijinirea acestor uh, reforme? Acum există și această propunere franco-germană și trebuie clarificat uh, conținutul acestei propuneri. În domeniul reformelor structurale, în ceea ce privește respectarea recomandărilor din semestrul european, în discursul meu introductiv m-am referit la necesitatea găsirii unor, de, unor definiții și măsuri care să, să respecte uh, rec, uh, recomandări. Procentele amintite de dumneavoastră de 9, 9% și 3% nu le pot confirma astăzi, însă o să încerc să, se, să îmbunătățesc situația. Președintele, interpretarea se oprește la 6.30 fix, așa că va trebui să fim foarte stricți cu timpul, pentru că altfel uh, cole- unii colegi nu vor putea să-și adreseze întrebările. Așadar, îi rog pe vorbitori să se limiteze la 2 minute, iar răspunsurile la 3 minute. Și după prima uh, rundă de grupuri politice vom grupa întrebările. Pervanș Perez, vă rog. Mulțumesc. Ați uh, menționat ați menționat crearea unei plase de siguranță pentru fondul de rezoluție. Tocmai am avut o discuție cu Elke König și în ceea ce privește guvernanța acestui uh, fond, Dumnea ei uh, a recunoscut faptul că trebuie să um, se ia decizii foarte rapid și tocmai acum în Consiliu nu există această voință de a urma propunerea Comisiei de a transforma mecanismul de stabilitate într-un mecanism comunitar. Și nu am perceput deocamdată um, cam care ar fi ideea despre această bună guvernanță. Cum aveți, cum preconizați că ar putea să ia formă această plasă de siguranță pentru cazurile de rezoluțiune bancară, având în vedere că este nevoie de luarea unor decizii rapide și mobilizarea de către Parlamentele Naționale pare să nu meargă în acest sens. Ați vorbit despre un fond monetar european de asemenea. Noi preferăm formula unui fond de stabilizare european și, de altfel, uh, declarația franco-germană de la Messenberg nu reia această formulare privind un fond monetar european. Așadar, propun să o lăsăm deoparte pentru că cei care se ocupă de politica monetară în Europa sunt, de fapt, cei de la Banca Centrală Europeană. Și vreau să vă întreb despre subiectele fiscale, pentru că le-ați menționat. Ați uh, vorbit uh, ca despre un catalog de priorități. Sigur că da, aceasta este parte din prezentarea priorităților președinției dumneavoastră, dar care, uh, cum veți urma recomandările Parlamentului în ceea ce privește raportarea țară cu țară? Care sunt uh, datele pe care le, veți, le aveți în vedere pentru reunirea grupurilor de lucru și care este calendarul dumneavoastră exact pentru a reuși să finalizeze acest subiect? pentru a debloca o situație pe care, din păcate, președinția bulgară nu a reușit să o deblocheze. Ja, vielen Dank auch. Äh, Vă mulțumesc pentru aceste întrebări în ceea ce privește ESM și abordarea de, legată de guvernanță pentru că el să se transforme într-un uh, fond monetar, trebuie să recunoaștem și să acceptăm faptul că și în discuțiile purtate în Consiliu, unele state spun cu toată claritatea că datorită unor uh, chestiuni care țin de organizarea constituțională din statele respective, lucrurile nu pot evolua mai departe, nu este posibil o, o modificare rapidă a modelului de guvernanță în acest sens. Însă, o să lucrăm în continuare pentru a găsi soluțiile de guvernanță necesară în domeniul acestui backstop comun, respectiv pentru când vine vorba de fondul monetar european, să ajungem la o folosire posibilă pas cu pas în acest sens. Însă, din punctul de vedere al uh, funcționalității, utilității din punct de vedere funcțional al unui common stop, putem uh, unui common backstop, putem să facem progrese și uh, rămân în continuare la termenul Fond Monetar European. Uh, cred că și acesta este posibil și președinția noastră va încerca să promoveze discutarea acestor uh, subiecte în acest format, în ceea ce privește raportarea țară cu țară. În acest domeniu, avem un dosar care ne oferă șansa de a ajunge la o deschidere a discuțiilor. Vom purta în acest domeniu în mod primordial discuții bilaterale cu statele membre pe care trebuie să le convingem mai mult. Eu plec de la premisa că președinția austriacă va avea posibilitatea de a schimba uh, situația politică din Consiliu, însă nu pot să vă fac uh, promisiuni concrete în acest sens. Thank you. Mulțumesc. Carolina Natkergal. Yes, thank you, Chair, and also thank you, Minister, for... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Am două întrebări scurte. Prima, care este poziția președinției dumneavoastră în ceea ce privește uh, dosarul de recuperare sau redresare și rezoluție și toate dosarele aferente? Există un sentiment de urgență și Parlamentul uh, se află în negocieri în momentul de față. Aș vrea să știu dacă considerați că este o chestiune de urgență și dacă considerați că putem să ajungem la un acord sub președinția dumneavoastră. Și o întrebare suplimentară. Văd că vă interesează și digitalizarea. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra dosarului nostru privind contrapartidele centrale, unde s-a insistat să se includă și amenințările cibernetice. Uh, care sunt pozițiile dumneavoastră legate de securitatea cibernetică? Aș vrea, ar fi important ca și acestea să se regăsească pe agenda priorităților dumneavoastră. Mulțumesc! Ja, ich äh, beginne bewusst aufgrund auch der o să încep uh, datorită priorităților pentru noi cu a doua întrebare, mm, dacă îmi permiteți acest lucru. În domeniul uh, impozitării economiei digitale, cred că există un spectru foarte amplu. Am amintit deja două domenii importante pentru a ajunge la o impozitare uh, echitabilă pe, și eficientă pe plan european și, dacă este posibil, și pe plan uh, internaționali. Cred că o taxare a serviciilor uh, digitale nu poate fi decât o soluție intermediară o, pentru a ajunge înspre o taxare care să se bazeze mai mult pe profiturile obținute de uh, acest tip de activitate. Există diferite elemente mm, legate de uh, securitatea cibernetică, mă gândesc și la importanța criptomonedelor sau a monedelor uh, virtuale și ne dorim să există un cadru ordonat de reglementare care să permită în același timp uh, evoluția pozitivă a acestor noi modele de a face afaceri. afaceri subiectul securității și în uh, domeniul uh, uh, cibernetic face, face parte din subiectele pe care ar trebui să le, să le discutăm. Am Săptămâna trecută, la grupul de lucru relevant, am văzut că trebuie să adoptăm o poziție vis-a-vis -vis de toate aceste puncte. În ceea ce privește măsurile Um, menționate de dumneavoastră privind redresarea și rezoluția, vom depune toate eforturile necesare pentru a progresa vis-a-vis -vis de Uniunea Piețelor de Capital și dosarele amintite de dumneavoastră, Emir Refit. Sperăm că vor, fi, vor putea fi încheiate într-un mod pozitiv. Cred că avem un bun punct de plecare când vine vorba de evaluarea um, situației uh, riscurilor măsurile de reducere a riscurilor. Sperăm că vor fi definitivate până în decembrie și sperăm că până la urmă contribuția noastră la acest dosar va fi una pozitivă. Mulțumesc. Thank you very much, Chair. So I noted am observat uh, că nu ați uh, inclus uh, finanțarea sustenabilă, în timp ce Comisia a și-a manifestat uh, entuziasmul foarte clar pentru această agendă și ar fi fost bine să se obțină niște realități în acest sens în acest mandat. Noi de la Verzi uh, suntem mulțumiți de progresele realizate recent în această agendă și raportul Parlamentului pe care am fost raportor uh, a întrunit sprijinul Parlamentului. În primul rând, intenționați uh, să vă asumați angajamentul pentru această agendă, susțineți propunerile ESRB de a revizui sau uh, um, de a institui uh, teste de rezistență pentru băncile din UE, apoi, pe de altă parte, credeți că se va ajunge la un acord în Consiliu și putem conta pe sprijinul dumneavoastră pentru propunerea Comisiei de reglementare a dezvăluirilor legate de investiții investițiile sustenabile și riscurile de sustenabilitate. În general, în ceea ce privește aceste chestiuni, putem vorbi despre o bază comună de lucru cu Ministerul de Sustenabilității din Austria. Asta ca să abordăm chestiunile despre care ați vorbit dumneavoastră. Vom uh, discuta cu instituțiile responsabile și, bineînțeles, le vom corobora și cu aspectele de sustenabilitate. Dacă există o posibilitate să facem acest lucru, uh, dacă putem să facem uh, pași înainte în Europa, atunci vom analiza aceste posibilități. În uh, mai, la Ecofin, a fost de altfel o prezentare pe acest subiect și pe evoluțiile în domeniu și credem că în timpul președinției noastre există posibilitatea să ne aducem o contribuție pozitivă. Thank you, Dimitri. Mulțumesc, Dimitris Papadimulis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Am observat că ați uh, vorbit foarte specific despre țintele președinției austriece în domenii care țin de competența dumneavoastră. Știu acest lucru pentru că reprezentantul președinției austriece în Comitetul Regiunilor a fost uh, exact uh, opusul dumneavoastră, nu a fost deloc specifică. Dar eu am să vă pun câteva întrebări specifice. Aveți un obiectiv ambițios de, avan- de a avansa către finalizarea Uniunii Bancare, de a avansa în pilonul al treilea. Așadar, pentru a nu mai uh, înregistra întârzieri pe acest subiect, ar trebui să discutăm despre reducerea riscurilor și partajarea riscurilor împreună. Acestea nu pot fi abordate separat. În al doilea rând, domnul Sentino a spus deja că ar trebui să susținem mai mult ESM, să-l consolidăm și să-l transformăm într-un fond monetar european. Este termenul folosit de dumneavoastră și Parlamentul European a subliniat că ISM, Mecanismul de Stabilitate European, ar trebui să fie responsabil față de Parlamentul European, nu doar față de parlamentele naționale. Dacă vrem să ajungem la un acord asupra bugetului, atunci ar trebui să vă clarificați ținta. Veți insista asupra poziției Austriei ca stat membru, în sensul că propunerea Comisiei este prea generoasă și ar trebui să existe tăieri, Parlamentul European este într-o poziție diametral opusă și credem că chiar și propunerea Comisiei nu este suficient de generoasă. Cum uh, vedeți ideea noilor resurse proprii? Apoi, există foarte multă evaziune fiscală și foarte multă optimizare fiscală. Asta înseamnă furtul de bunuri publice. Cum putem să ne îndreptăm spre mai multă organizare pentru a genera venituri și pentru a crea concurență loială între companii? Mulțumesc! Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Ich merke... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebări. Văd că există potențial mare pentru a continua aceste uh, discuții într-un mod cât mai energic. Ați amintit al treilea pilon din Uniunea Bancară. Președinția austriacă va, se va asigura că vor fi continuate aceste discuții. Însă am spus deja că este în interesul Consiliului să respectăm foaia de parcurs din anul 2016 și să respectăm um, etapele potrivite și momentele potrivite între reducerea și partajarea uh, riscurilor. Avem nevoie de o bază pozitivă și solidă din acest punct de vedere. Există evoluții pozitive din punctul de vedere al reducerii uh, riscurilor, măsurilor menite să reducă riscul, uh, riscurile. Există un foarte bun, foarte bun punct de plecare ceea ce privește măsurile dedicate reducerii creditelor neperformante. Uh, și sper că vom ajunge la o soluție până la sfârșitul acestui an. Și am spus deja, în același timp, că în numele Consiliului vom începe, vom începe în această a doua jumătate a anului să discutăm într-o formă politică cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare. Și aici lucrurile se vor, se vor, vor merge înainte, însă cel mai important este să mergem înainte mai mult cu reducerea riscurilor. În ceea ce privește ESM și modificarea guvernanței, aici este necesar să conferim statelor care au, uh, a căror parlamente naționale au prerogative de a controla acest uh, organism să poată să își exercite în continuare aceste prerogative, permițând în același timp uh, modificări, uh, modificări din punctul de vedere al guvernanței pentru acest organism. Însă consider că este posibil să mergem înainte și pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru federal, mă bucură faptul că sunteți aici în comisia noastră și v-ați referit în mod specific la temele prioritare pentru președinția Austriei. Sunt teme uh, pe care le-am uh, discutat în trecut, în comisia noastră le discutăm și astăzi și le vom discuta și pe viitor. Ați spus că un subiect prioritar este Uniunea Bancară și că veți respecta foaia de parcurs din anul 2015 care uh, se referă în principal la reducerea riscurilor. Pachetul bancar a ajuns în dialogul uh, tripartit și subiectul MREL uh, Uh, parcurge ca o linie roșie întregul uh, pachet uh, bancar. Și m-ar interesa să știu care este abordarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de MREL. Apoi, un alt subiect, creditele neperformante. Poate reuși să ne dați mai multe detalii privind abordarea și strategia președinției austriece. Apoi, al treilea subiect, reducerea riscurilor. Uh, backstop-ul comun. Astăzi uh, am avut o invitată pe doamna Cănic, președintele SRB, și am aflat că trebuie să fie stabilită criteriile pentru acest uh, backstop comun și că el ar prevedea o recapitalizare din ESM. Doamna König s-a referit astăzi la o sumă concretă, 60 de miliarde de euro și ar fi interesant să aflăm care este părerea Consiliului vis-a-vis -vis de această posibilitate. Măsurile privind um, fiscalitatea comună sunt foarte importante. Recomandările Um, semestrul european este foarte important și în ceea ce privește recomandările pentru fiecare țară în parte. Punerea unor aplicare este o problemă și mă întreb cum putem să îmbunătățim uh, implementarea acestor uh, recomandări. Cred că reformele structurale ar putea să îmbunătățească acest grad uh, redus de implementare a acestor recomandări. Apoi, continuarea muncii la Uniunea Piațelor de, de Capital. Domnul președinte, o întrerupe pe vorbitoare. Ați formulat deja trei întrebări, cred că este um, suficient. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Revenind la Uniunea Bancară, din comentariile dumneavoastră înțeleg că există șanse foarte bune să cădem de acolo de acord asupra punctelor esențiale pe care le-ați uh, menționat. În, măs- în pachetul cu măsurile privind reducerea riscurilor am progresat și în uh, Consiliu există o mare linie uh, comună care a, s-a creionat în toate domeniile pe care le-ați uh, amintit. Cred că va trebui să mai punem câteva accente pentru a Um, definitiva câțiva indicatori esențiali și în Consiliu în ceea ce privește creditele neperformante. Din punctul nostru de vedere, de asemenea, există o bază comună, cel puțin a înțelegerii problemei. Principial, trebuie să clarificăm în ce formă fiecare valori țintă, care sunt numite, să fie continuată, pentru că există evoluții pozitive din, în ultimii ani care trebuie să fie continuate. Ceea ce privește backstop-ul respectiv, cred că este prea devreme să discutăm în, să, să, ne, să ne așteptăm ca în Consiliu să se discute cifre și sume concrete. Discuțiile și negocierile continuă și va fi sarcina președinției austriece să se preocupe și de numirea unei cifre, unei sume concrete pentru acest fond. 15 minutes, so we need to now... Mulțumim, mai avem doar 15 minute, deci trebuie să grupăm întrebările. Domnul Niedermayer. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Apreciez uh, dedicația pe care o arătați față de aspectele fiscale în primul rând, aș dori să vă întreb care este atitudinea uh, președinției dumneavoastră către Comisia Taxe. Ne-a surprins uh, atitudinea președinției bulgare care nu a dorit să vină să discute. Sperăm că președinția austriacă va fi uh, mai deschisă Aș dori uh, să-mi confirmați acest lucru. Dacă puteți, avem câteva um, documente dosare taxe foarte importante. Apreciez uh, angajamentul dumneavoastră de a merge mai departe cu aceste dosare, însă acesta pare puțin abstract. Cum doriți să depășiți blocajele din aceste dosare și v-ați gândit uh, cumva la cooperarea intensificată pentru a, ca o modalitate. Mulțumim, Paul Tank. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule Luger. Și întrebarea mea, întrebările mele sunt uh, legate de impozitare, de aspectele fiscale. Aveți oportunitatea de a forța anumite decizii legate de impozitare și sper că președinția dumneavoastră va putea să uh, decidă în mod corect. Vreau să vă pun o întrebare specifică în legătură cu taxa pe uh, servicii digitale o soluție pe termen scurt și una pe termen mai lung. Cred că Parlamentul European uh, și-a exprimat deja în dosarul CCTB uh, ideea că am dovri să avem o definiție a ideii de prezență digitală uh, ca supliment al definiției totale a, actuale a prezent sediului permanent. Ar fi foarte ușor dacă Consiliul ar conveni asupra unei soluții universale, uh, o soluție credibilă dacă se ajunge la un acord în legătură cu structura, uh, cu felul în care ar trebui să arate o asemenea structură. Vă mulțumesc că ați fost succinți, deci cred că avem timp pentru a asculta un răspuns acum. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, da, în ceea ce privește Comisia Taxe, cred că există o posibilitate de a discuta aceste teme și la Comisia Econ. Însă, M-aș bucura foarte mult să discut cu domnul Otmar Caras în legătură cu uh, subiectele care ar fi foarte importante la Comisia Taxe și sperăm că vom găsi soluții. Ați vorbit despre um, aceste blocaje în ceea ce privește CCCTB. Știm că acest subiect este în discuție de mulți ani, însă noi vedem acolo o oportunitate de a discuta lucrurile intens și de a ajunge la progrese semnificative. Am decis să facem acest lucru din acest lucru o prioritate pentru președinția noastră. CCCTB este un aspect unde reușim, am dorit să avem un uh, rezultat. Uh, când fereastra de oportunitate pe care ați descris-o în legătură cu găsirea unei soluții pragmatice, uh, avem această motivație pozitivă. Ideea prezenței digitale mm, pe care am menționat-o deja la nivel european, o vom discuta în timpul președinției și eu vom discuta și la nivelul OCDE. OECD. Am avut uh, o discuție cu reprezentanții OCDE și intenționăm să dezvoltăm o asemenea definiție care să fie implementată la nivel global. În ceea ce privește taxa pentru servicii digitale, în a doua parte a anului sperăm să construim o majoritate solidă la Consiliu. Încercăm să fim și precauți în același timp și să ne asigurăm că uh, soluțiile intermediare nu uh, vor duce la Uh, o anticipare a oricărei soluții mm, permanente. Domnule ministru, ca la începutul observațiilor dumneavoastră ați menționat protecționismul și riscul acesta, acestuia. Care este planul uh, președinției austriace în acest sens? Cum veți răspunde și care este planul dumneavoastră pentru negocieri cu partenerii noștri comerciali. A doua uh, întrebare în legătură cu viitorul Uniunii Monetare uh, și a capacității fiscale. Dacă ați putea să ne uh, răspundeți mai clar decât în răspunsurile, răspunsurile acordate colegului Otmar Cara, care vedeți că este posibilitatea pentru această capacitate fiscală, sursa de finanțare, volumul cât de mari ar fi sumele, cum ar fi finanțate și ce rol uh, prevedeți pentru statele care nu sunt în zona e- euro, dar care au un angajament de a adera în momentul în care uh, îndeplinesc criteriile. Mulțumim, Alfred Sant. Mulțumesc, domnule ministru. Ceea ce, se, ce e scris în programul Uh, austrie, președinția austriece este puțin mai drastic decât ce ați spus aici. În ceea ce privește Uniunea Bancară, ne vom pune accentul pe uh, măsuri pentru reducerea riscului, pentru că aceste măsuri sunt necesare înainte de a continua discuțiile. După aceea, președintele BCE, Mario Draghi, a declarat uh, recent că uh, reducerea riscului deja și-a atins scopul. Nu cumva există o contradicție între ceea ce spuneți dumneavoastră și ce spune președintele BCE? Nu considerați că această linie în legată de reducerea riscului ar putea să submineze solidaritatea între statele din zona euro? O altă problemă se referă la surplusurile comerciale legate de anumite economii din zona euro, însă nu există uh, reguli pentru echilibrare. Care este opinia președinției austriate în acest sens, dat fiind că în uh, mandatul său, probabil administrația Trump va ataca frontal aceste economii ale zonei euro din același motiv al uh, surplusului comercial și ar avea nevoie de solidaritatea uh, zonei euro, însă acolo ni se spune că reducerea riscului rămâne o prioritate. A doua întrebare, o evaluare recentă a situației economice ne arată că uh, expansiunea în zona euro și în economiile europene uh, continuă, însă există și consecințe negative. Prețurile imobiliare în 19 state membre au crescut cu 4,5% în primul trimestru 2018, comparativ cu același trimestru anul trecut, dat fiind îmbunătățirile economice și efectele lor, nu se mai poate folosi argumentul austerității pentru a nega o îmbunătățire claselor medii lucrătoare și pensionarilor. Sunteți de acord că uh, măsuri expansioniste suplimentare sunt necesare pentru a acorda uh, putere de cumpărare mai mare acestor categorii? Vă mulțumesc. Dacă este foarte scurtă, Sven, uh, avem timp pentru o intervenție. Eine Frage Foarte pe scurt, domnule ministru. Am o întrebare privind obliga, obliga, obliga, obligațiile marilor corporații de raportare publică. Ați spus că veți uh, încerca să avansați acest program în discuții bilaterale, însă acest subiect nu apare deloc în uh, prezentarea oficială a priorităților președinției dumneavoastră. Nu este posibil ca astăzi să anunțați că veți uh, invita un grup de lucru al Consiliului să se preoc- să discute, să discute acest subiect pentru a nu amesteca, să nu dați impresia că um, rolul pe care îl are în mod tradițional Austria va fi lăsat deoparte în acest moment când deține președinția Uniunii Europene. Da, o să mă refer cu mare plăcere la cele trei domenii menționate de aceste întrebări. Pe de o parte, a fost uh, menționat protecționismul și frontul comun pe care ar trebui să-l facem în, în acest context și surplusurile comerciale care s-ar putea să atragă după sine atacuri din partea Americii. Am spus că ne confruntăm cu o perioadă dificilă pe plan internațional, uh, marcată de o escaladare a, a măsurilor protecționiste care duc și la război, la războaie comerciale, eventual. Toate aceste chestiuni au fost discutate și în Consiliul ECOFIN și privim destul de îngrijorați uh, consecințele acestor politici asupra Europei. Și sper că o să reușim să rămânem uh, uniți pe acest subiect pentru a și să putem să stabilizăm aceast, acest front comun european. În ceea ce privește capacitatea bugetară, uh, capacitatea fiscală, de asemenea, considerăm că Comisia Europeană a ales uh, bine prioritățile cu propunerea făcută privind transformarea SM-ului uh, într-un fond monetar european. Dorim să avansăm și cu uh, discuțiile privind primii pași pe care trebuie să-i facem în acest domeniu și apoi să putem discuta transformarea concretă a ESM-ului și revenind la propunerea franco-germană, este o propunere bună din punctul de vedere al funcției de stabilitate, însă cred că ar trebui să fie discutată mai mult în, cons- în Consiliu, cel puțin când vine vorba de înțelegerea uh, consecințelor și impactului pe care îl aduce după sine o asemenea uh, propunere. În ceea ce privește Uniunea Bancară, nu pot decât să uh, insist din nou asupra unor chestiuni. A fost a, a, amintit uh, subiectul solidarității. Eu cred că discuția purtată până acum este, are un caracter pozitiv. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Pilonul 2, din punctul de vedere al reducerii uh, riscurilor, a fost uh, formulat foarte clar și am menționat faptul că se înregistrează evoluții pozitive pe plan european în domenii individuale din punctul de vedere al îmbunătățirii anumitor uh, indicatori, însă, în plus, este nevoie să clarificăm acești indicatori și uh, baza de măsurare a lor și în acest context pot să, um, trebuie să vă atrag atenția că președinția Austriei Uh, nu înseamnă că, ne, că încercăm să ne impunem pozi, că încercăm să impunem poziția Austriei, ci din potrivă să o să ne asumăm un rol de uh, mediator între statele membre și în discuțiile pe care le vom și negocierile pe care le vom purta cu celelalte instituții europene, inclusiv cu Parlamentul European. Și la raportarea pe fiecare țară în parte nu este importantă poziția noastră, ci uh, Uh, pas cu pas să încercăm să uh, respectăm linia comună din Consiliu, înțelegând uh, prea bine că în legătură cu acest subiect este important să depășim contextul european, să lucrăm și cu partenerii internaționali în contextul OCDE și această posibilitate va fi o prioritate pentru noi, așa cum uh, Uh, este posibil să dăm mai departe info, uh, informații altor state uh, terțe. Da, dar veți ne veți, veți cere convenirea grupului de lucru care se ocupă de acest subiect la Consiliu sau nu? Da, în iunie s-a întrunit uh, ultima dată acest grup de lucru din Consiliu și în funcție de rezultatele obținute de acest grup de lucru vom decide uh, pașii următori necesari. Mulțumim pentru acest schimb de opinii, care cred că a fost foarte util, a arătat că avem foarte multe lucruri de făcut și aș dori să vă transmit uh, urgența progresului într-o serie de domenii. Apreciem uh, hotărârea dumneavoastră de a merge mai departe cu aceste dosare. Trebuie să spun că Preferam mai, prefer mai mult versiunea orală a programului decât cea scrisă. Uh, se spune și în programul pe se vorbește despre reducerea riscului și am dorit să se păstreze acest lucru. Apreciem angajamentul de dumneavoastră față de statele membre și de asemenea în ceea ce privește backstop-ul, care este un element foarte important. Uh, trebuie să fie un backstop și nu un program, trebuie să fie credibil. Un mesaj din partea interpreților datorită mișcările de protest datorate condițiilor de lucru care ne-au fost impuse de către administrație, nu putem acorda nicio depășire a timpului uh, de prevăzut, prevăzut inițial pentru această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. Otherwise they cannot sign on, on Sunday basically the the, the resolution plan. Those was a very clear point, and I, I would like to transmit to you because it was a